Voilà, chers collègues, on va reprendre euh, la séance hein, pour ne pas prendre de, de retard. Nous arrivons au... Am ajuns la punctul 10 al ordinii de zi. Impactul asupra deconcentrării gestionării de către Comisie a existenței externe de la serviciile sale centrale către delegații. Stimați colegi, în această după-amiază îl primim în comisia, pe domnul Karen Pixen, care este membru al Curții Justiție din 2006. Domnul Pixten a fost deputat european și de câteva ori ministru în guvernul belgian. Doresc să vă felicit personal și în numele comisiei noastre, pentru că săptămâna trecută Parlamentul European, ținând seama de indicațiile Comisiei pentru Control Bugetar, au acordat un uh, aviz favorabil uh, participării dumneavoastră ca membru al Curții Europene de Conturi. Am colaborat bine uh, până acum cu Curtea de Conturi și în spiritul acestei bune colaborări oaspetele nostru a acceptat să participe la discuția noastră, inclusiv în discuția privind deconcentrarea gestionării de către Comisia de Acțiune Externă de la serviciile sale centrale către delegații. Bun. Comisia noastră este responsabilă pentru raport de inițiativă. Raportorul nostru este domnul Mavro Nicolas și vă propun Astăzi uh, vom avea un uh, prim schimb de opinii. Să dăm cuvântul domnului uh, Mavro Nicolas și după aceea domnului Pixten. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să îl felicit pe Filip Cașmarec pentru propunerea sa de a redacta un raport de inițiativă privind impactul de concentrării gestionării de către comisie, um, către delegații. De asemenea, doresc să-i spun bun venit domnule Pixten, membru al Curții Europene de Conturi și îi mulțumesc pentru prezența sa în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Uh, rolul este deosebit de important pentru a pune pe picioare o politică externă uh, puternică. Obiectivele dezvoltării și prioritățile Uniunii vor fi consolidate în cadrul unei politici externe europene consolidate și uh, va fi vorba despre deconcentrarea gestionării serviciilor uh, sale centrale către delegații și vreau să vă spun că competența unui serviciu de uh, asistență externă uh, a Comisiei constituie o chestiune foarte importantă pentru toate aspectele legate de programare în baza tratatului uh, de la Lisabona. Respons responsabile pentru programare și punerea în aplicare a asistenței externe este uh, Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene. Este important uh, ca cele două organisme să colaboreze pentru a menține un echilibru, eh, pentru a desfășura o activitate competentă și eficientă. Transmiterea competenței către delegații a dus la ameliorarea activității, a vitezei de acțiune, a calității asistenței și în același timp a permis o gestionare mai eficientă și mai transparentă a activității externe a Uniunii Europene. Trebuie să vorbim despre o repartiție a resurselor umane la nivelul delegațiilor. Este o chestiune vitală. Trebuie să punem accentul în raport pe aceste aspecte. Personalul care se ocupă de asistența externă trebuie să uh, crească numeric, trebuie să fie un personal angajat permanent, pentru că trebuie să existe o continuitate în cadrul acestui serviciu. Aș dori de asemenea să fac uh, referire la necesitatea îmbunătățirii controlului tehnic la nivelul delegațiilor. Nu doar din motive de bună uh, administrare, gestionare, dar uh, și pentru a atinge obiectivele stabilite. Delegațiile trebuie să dispună de resursele, resursele necesare, de expertiza necesară pentru ca activitatea să fie cât mai eficace. Cred că trebuie să spunem aici că la nivelul Consiliului există un document uh, inoficial, anumite state membre solicită să participe mai intens la activitatea Serviciului de Acțiune Externă a Uniunii Europene pe, pentru că uh, doresc să contribuie cu diplomați la îmbogățirea um, acestui serviciu. Grupul socialiștilor și democraților consideră că uh, Uh, această îmbunătățire a activității uh, Serviciului de Acțiune Externe trebuie să fie efectuat cu maximă atenție pentru că politica externă a Uniunii Europene nu trebuie să fie naționalizată. Iar în ce privește uh, criteriile și atribuirea lor, de asemenea, este o chestiune care trebuie tratată cu maximă atenție. Noi suntem dispuși să discutăm cu membrii Comisiei pentru Dezvoltare pentru a îmbunătăți uh, Uh, acest text prin avizul nostru, acolo unde vom considera că este necesar. Iar redactarea avizului știm că este uh, limitată în ce privește dimensiunea textului. Poate că uh, după prezentarea amendamentelor prima prezentare vom putea, de asemenea, să mai propunem îmbunătățiri. Mulțumim și secretariatului și colaboratorilor noștri pentru activitatea excelentă. Mulțumesc, vreau să dau cuvântul acum domnului Pixten. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Așa cum ați reamintit, nu este prima mea vizită la Parlamentul European. Însă, este pentru prima oară când vin la comisia dumneavoastră și doresc să vă adresez mulțumiri dumneavoastră în calitate de președintă, domnului raportor, precum și tuturor membrilor acestei comisii pentru invitația adresată. Așa cum știți, probabil, membrii Curții de Conturi vin în mod regulat la Comisia de Control Bugetar pentru a-și prezenta rapoartele. Și cred că este foarte bine dacă membrii noștri vizitează și uh, alte comisii, în afară de Comisia de Control Bugetar. Iată de ce doream să vă uh, mulțumesc. În introducere, Aș dori să adresez felicitări domnului raportor. Am citit documentul pe care dumnealui l-a pregătit. Raportul nostru este bine preluat și ilustrat în documentul dumnealui și cred că acest lucru uh, se va face simțit și în timpul dezbaterii din comisia dumneavoastră. Dacă îmi dați voie, mai întâi aș vrea să vă dau câteva informații de ordin general uh, și apoi mai în detaliu despre audit, despre rezultatele auditului și apoi câteva observații de încheiere. Așa cum știți cu toții, acest uh, proces a început în anul 2002, acest proces de deconcentrare a gestionării și a durat aproape trei ani de zile pentru ca întregul proces să poată să fie implementat. Așa cum știți, probabil, Curtea Europeană de Conturi a făcut deja un audit pe tema deconcentrării. Mai precis, în anul 2005. Totuși, evaluarea per ansamblu era generală, dar era exact la sfârșitul procesului de, de concentrare, deci era o, o evaluare mult prea timpurie. Iată de ce, în 2009, ceea ce se numea pe atunci uh, grupul numărul 3 și acum se numește Camera numărul 3, s-a luat hotărârea Uh, efectuării unui al doilea audit. Și acest audit mi s-a părut uh, uh pertinent din trei motive. Mai întâi, deoarece perioada care se scursese de la începutul procesului de deconcentrare era de 5 sau practic 6 ani de zile, deci acest proces trebuia deja să funcționeze ca pe roate și ne doream să evaluăm acest nivel de bună funcționare. Al doilea motiv era că Serviciul European de Acțiune Externă uh, urma să fie creat, iar al treilea motiv pentru uh, efectuarea unui al doilea audit a fost că în jur de 8% din sumele foarte importante pe care le gestionează Comisia uh, uh sunt uh, cheltuite în cadrul acestui proces de deconcentrare a gestionării. Știți că Comisia um, cheltuiește în jur de 8,9 miliarde de euro pe an. Uniunea Europeană este principalul furnizor de ajutor uh, direct în lume și 80%, mă scuzați, nu 8%, 80% din um, acești bani uh, sunt furnizați prin intermediul uh, uh gestionării concentrate. Deci, iată care au fost motivele pentru acest al doilea audit. Acum, puțin uh, istorie. De ce Comisia a hotărât să facă această deconcentrare a gestionării. În primul rând, pentru a scurta uh, termenele, pentru a îmbunătăți eficiența și transparența procedurilor financiare și acestea au fost și uh, aspectele pe care doream noi să le analizăm în cadrul auditului. Viteza cu care banii erau deblocați și calitatea uh, uh operațiunilor finanțate. Care sunt rezultatele auditului? Aș dori să le împart în două rubrici. Mai întâi, ce a realizat comisia și apoi ce mai rămâne de făcut. Ce a realizat comisia până acum? în ce privește uh, robustețea procedurilor financiare și rapiditatea acestora și calitatea. Ce se poate spune referitor la viteză? În urma acestei deconcentrări a gestionării, Comisia a reușit într-adevăr să-și accelereze operațiunile. Poate că unii își aduc aminte de uh, vremurile în care existau multe întârzieri pentru deblocarea efectivă a banilor destinați um, ajutorului uh, direct. Ei bine, aceste întârzieri, în general, au putut să fie evitate. Deci, la capitolul viteză, putem să spunem că s-au făcut progrese. Deci, într-adevăr, s-au accelerat toate procedurile. Acum, în ce privește procedurile financiare și felul în care acestea sunt organizate în cadrul gestionării de concentrate, putem spune că și acestea s-au îmbunătățit. Acum, în ce privește calitatea, nu putem să dăm un verdict atât de uh, tranșat precum pentru celelalte două aspecte. Am constatat că au existat ameliorări, însă, așa cum puteți să constatați și dumneavoastră, uh, dacă citiți uh, raportul curții, vă veți da seama că uh, felul în care se face evaluarea calității de către comisie poate să fie uh, îmbunătățit. Noi considerăm că um, comisia se bazează prea mult pe acest uh, sistem extern de evaluare. Acum există în jur de 130 de delegații deci eu cred că la nivelul delegațiilor uh, poate să existe mai multe eforturi de uh, evaluare internă. Și am făcut două recomandări. În primul rând, cum spuneam, că delegațiile însele ar trebui să facă o evaluare a eficienței tuturor uh, uh, um, intervențiilor, a tuturor uh, uh, finanțărilor uh, și ajutoarelor acordate și rezultatele ar trebui să fie trimite către Parlamentul European și apoi considerăm că ar trebui să existe o evaluare cantitativă din partea Comisiei, o evaluare postante. Și ar fi foarte util pentru că anumite lucruri pot să fie măsurate. Dacă vorbim despre nivelul de alfabetizare, eu cred că putem să ne dăm seama dacă în urma uh, finanțării unor proiecte de alfabetizare gradul de uh, uh, analfabetism a scăzut. Deci nu neapărat să uh, vorbești despre sumele în sine cheltuite, ci despre să, să măsori rezultatele concrete obținute datorită acestor bani. Apoi, suntem convinși că Uh, uh, managementul în cadrul comisiei trebuie să fie consolidat și că ar trebui să existe o mai bună Uh, coordonare între Serviciul European de Acțiune Externă și toate aceste delegații uh, locale. Există în continuare o problemă de monitorizare, o problemă cu raportarea uh, rezultatelor um, evaluărilor și anumite lacune în sistemul de management. Apoi, am observat lacune în ce privește sprijinul de la uh, um, sediu față de delegațiile locale. Și aici mai rămân foarte multe lucruri de făcut. Dacă ne uităm la capitolul monitorizare, raportare, evaluare, la nivelul delegațiilor, monitorizarea ar trebui să fie sistematică. O monitorizare a fiecărui proiect în parte, nu din când în când. Și fiecare din din aceste 130 de delegații, în momentul când am făcut uh, auditul, nu erau decât 111, deci fiecare dintre acestea trebuie să monitorizeze uh, uh, individual fiecare ajutor acordat și să raporteze rezultatele. Și, în plus, ar trebui să se pună accentul pe această cuantificare a rezultatelor. Știm foarte bine că um, aceste cerințe vor uh, fi o, o sarcină suplimentară pentru comisie, nu le va face viața mai ușoară, dar noi știm că anumite lucruri pot să fie măsurate, pot să fie cuantificate și atunci vor exista uh, um, indici, se va putea observa dacă anumite obiective vizate de un anumit program au putut să fie atinse sau nu și dacă nu au fost atinse să se înțeleagă de ce. Apoi, dacă vă uitați la a, pagina 31, alineatul 51 din document, trebuie să spunem că la DEFCO, așa cum se numește, există uh, o, um, un flux mare de uh, veniri și de plecări uh, în rândul personalului. Deci, ar trebui să existe niște linii de orientare mai clare uh, um, în ce privește um, dialogul politic. Ori dialogul politic este indispensabil pentru ajutorul bugetar, dar toate aceste modificări în sânul personalului care au loc uh, uh, la DEFCO pot să aibă un impact asupra calității dialogului politic și atunci când sunt uh, numite noi persoane, trebuie să existe o formare a acestora. Cei de la sediu trebuie să se asigure că persoanele din delegații sunt formate pentru a se putea ocupa de dialogul politic. Acum, pentru perioada 2009-2013 apar noi provocări pentru comisie, cu atât mai mult cu cât uh, personalul este insuficient. Credem că mai există o marjă de manevră. Uh, se poate analiza mai bine felul în care este folosit acum personalul deja existent și printr-o strânsă cooperare între comisie și statele membre se poate um, eficientiza uh, personalul deja existent pentru că uh, ar fi păcat să existe uh, suprapuneri, uh, ca aceleași uh, misiuni să fie desfășurate atât de comisie cât și de statele membre în același timp. Dacă există anumite acțiuni din partea unor state membre, atunci comisia nu mai are nevoie să se ocupe de exact aceleași domenii. Deci trebuie să existe, cum spuneam, o coordonare, un uh, uh schimb de informații. În ce privește înaltul reprezentant. În raport veți putea vedea că în jur de 20% dintre angajați erau funcționari europeni, 30% era, uh, uh, um, erau din, detașați din servicii naționale și apoi uh, restul de 50% erau cu, angajați cu contracte temporare. Deci, practic, jumătate dintre funcționari sunt renoiți, dintre angajați, mă scuzați, sunt renoiți odată la trei ani. Este o mare pierdere de experiență, de bani, de informații. A fost una din concluziile auditului nostru că uh, exista această problemă a faptului că uh, personalul se schimba mult prea des. Dați-mi voi acum să închei, doamna președintă, cu câteva observații. De la începutul acestui an, Serviciul European de Acțiune Externă funcționează și suntem perfect conștienți de provocările um, pe care le-a reprezentat uh, înființarea acestui serviciu. Oricum, rămân mai multe um, aspecte de ameliorat la nivelul delegațiilor locale. De exemplu, să se găsească un mai bun echilibru între misiunile diplomatice în sensul larg al cuvântului și uh, gestionarea ajutorului, pentru că delegațiile locale nu se ocupă strict numai de uh, furnizarea de ajutor și de finanțarea de programe și proiecte. Ar trebui ca aceste delegații să aibă un rol politic mai pregnant, să se poate uh, ocupa și de alte aspecte, precum cele uh, comerciale, cele politice din uh, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Cum spuneam, dialogul politic are un rol important de jucat, iar punerea în aplicare propriu-zisă a tuturor acțiunilor de ajutor merită o atenție deosebită. În plus, Știți cum a demarat Serviciul European de Acțiune Externă, știți cum au fost uh, uh, găsiți angajații, deci uh, unii dintre ei nu sunt încă foarte familiarizați cu procedurile comisiei. Dacă, de exemplu, analizați uh, cine sunt șefii delegației, este Uh, de la sine înțeles că oricine, chiar și un fost deputat european sau un fost uh, uh, funcționar la o direcție generală europeană, are nevoie de timp ca să înțeleagă cum funcționează întregul mecanism, care sunt procedurile, toate detaliile acestor proceduri. Chiar dacă e vorba despre persoane care învață extraordinar de repede. Deci trebuie să le dăm mai mult timp. Și închei, închei, doamnă președintă. Nu cred că trebuie să există o confuzie între uh, um, competențele uh, Serviciului European de Acțiune Externă și cele ale DEFCO. Noi am discutat despre toate aceste puncte uh, la Camera numărul 3 în prezența uh, doamnei înalt reprezentant și vicepreședinta Comisiei, doamna Ashton și de asemenea în prezența domnului comisar Pibalgs. Știți că ne gândim să facem și un audit al Serviciului European de Acțiune Externă um, pe viitor. Încă o dată, trebuie să găsim momentul potrivit pentru a um, efectua un asemenea audit. Acum, la un an sau doi ani de când a început să funcționeze uh, SAI, Vă mulțumesc, doamna președintă, pentru timpul acordat, pentru răbdare și încă o dată adresez mulțumiri raportorului și membrilor comisiei. Le mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare. Mulțumim foarte mult uh, pentru prezentarea dumneavoastră extrem de interesantă. O să deschid acum uh, dezbaterea, din cuvântul domnului Preda. <coughs> Um, sunt raportorul fictiv lui PPE și um, aș înainte de toate să Salut discuția care are loc astăzi în uh, jurul uh, opiniei redactate de domnul Mavro Nicolas. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc domnului Pinkston pentru foarte elaborata expunere pe care uh, ne-a făcut-o. Um, cred că e important să reflectăm împreună în cadrul Comisiei noastre asupra ameliorărilor care trebuie aduse sistemului de gestiune uh, asistenței externe la mai bine de șapte ani de la încheierea procesului de devoluție. Din acest punct de vedere, raportul adoptat de Curtea de Conturi Europeană eh, la sfârșitul lunii martie e binevenit. El semnalează atât eh, aspecte pozitive, cum se spune, ceea ce merge, cât și eh, ce e problematic în devoluție. Aș vrea să formulez câteva observații pe marginea opiniei redactate uh, de colegul nostru Mavro Nicolas. Um, observații care vor fi uh, traduse uh, în amendamente. În privința paragrafului 1, uh, aș vrea să subliniez că unul dintre obiectivele procesului de devoluție a gestionării asistenței externe către delegații era creșterea impactului și a vizibilității asistenței externe a Uniunii și cred că trebuie să insistăm asupra acestui punct, mai ales în contextul uh, uh, post-Lisabona. Așa cum subliniază și uh, Curtea de Conturi Europeană, e nevoie de eforturi suplimentare din partea Comisiei pentru a evalua într-un mod concret impactul um, intervenției europene. Aceasta se va traduce printr-o mai mare responsabilitate în privința asistenței acordate de Uniune și totodată printr-o mai bună vizibilitate. Subscriu uh, concluziile paragrafului 2 din uh, opinia redactată de domnul Nicolas. Însă am dubii în ceea ce privește referința la uh, revizuirea politicii de vecinătate în acest context. În măsura în care opinia privește asistența externă a Uniunii în ansamblu, această referință poate crea anumite confuzii. Nu cred că ar fi spus locul ei aici. Asta cât privește paragraful 2. În ceea ce privește paragraful al treilea, ă, acesta reia ca atare unul dintre punctele abordate în raportul Curții de Conturi ă, Europene. Cred că această concluzie trebuie însă nuanțată, nu foarte mult, dar nuanțele nu strică niciodată. În termeni absoluți, e dificil să determine a priori care este echilibrul optim între posturile din delegații destinate ajutorului pentru dezvoltare și respectiv posturile care privesc probleme politice și comerciale. E o chestiune care depinde foarte mult de context, de împrejurări și cred că în această privință e nevoie de o anumită flexibilitate. Ceea ce e esențial, cred eu, nu e un echilibru determinat în mod abstract, ci măsura în care repartiția diferitelor posturi asigură, în contextul postului Sabona de care vorbeam, coerența acțiunii externe. Pledez deci în această privință pentru un plus de nuanțe de flexibilitate. În fine, aș vrea să menționez un punct care nu se regăsește în opinie, dar care în lectura mea e foarte important. Cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție uh, cooperării între delegațiile uh, Uniunii și respectiv în fiecare țară în parte unde le se găsesc ambasadele statelor membre. Cred că o coordonare și o complementaritate a acestor două niveluri de reprezentare și de intervenție e indispensabilă pentru o asistență externă eficace și o politică externă care să fie cu adevărat uh, uh, coerentă. Uh, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Preda. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu succint. Comisia Europeană împărtășește în mare măsură concluziile raportului Curții de Conturi, raport care arată foarte clar că deconcentrarea gestionării de la Bruxelles către delegațiile Uniunii reprezintă un succes. Se face referire pe bună dreptate și la unele probleme, chiar dacă nu foarte multe, printre care personal care se ocupă de gestionarea programelor de dezvoltare a delegațiilor, uh, aspect ce a fost uh, reluat în raport de domnul Macron Nicolas. E drept că nu există întotdeauna uh, disponibilitate în acest sens și în ceea ce privește perspectivele economice și bugetare, nu se, nu se prea poate ca pe viitor să avem uh, personal suplimentar, s-ar putea să facă să se descurce comisia cu mai puțin oameni pe viitor. Acest lucru va fi posibil dacă, în primul rând, efectivele delegațiilor uh, sunt folosite cât mai bine pentru stabilirea și punerea în aplicare a programelor de asistență. Apoi, dacă exercițiul lansat de comisie pentru mai bună distribuire a personalului în delegații în funcție de uh, volumul de lucru la nivelul delegațiilor va fi dus la bun sfârșit și, în al treilea rând, sperăm că noile orientări în ceea ce privește politica de dezvoltare care au ca scop consolidarea impactului programelor pentru o mai bună concentrare a asistenței în țările partenere și în sectorul de intervenție vor avea un impact pozitiv asupra volumului de muncă și a experienței necesare în cadrul delegațiilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dau acum cuvântul domnului raportor pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru acest prim schimb de opinie. Aș vrea să vă spun în primul rând că sunt întru totul de acord cu ce spune reprezentantul Curții de Conturi și nu numai. Prezentarea reprezentantului Curții de Conturi a fost foarte bună, și ne-a permis să avem un schimb de părere asupra unor aspecte pe care nu le-am discutat încă, nu am avut ocazia să le discutăm în comisie. Acum, în ceea ce privește propunerile făcute de către reprezentantul PPE-ului, cred că acestea vor fi acceptate, mai ales cu privire la ce a spus domnia sa, cu privire la serviciul de acțiune externă, mai apoi schimburile între ambasade și delegații și, în egală măsură, încercarea de a ajunge până la urmă la un text care să eh, oglindească cum trebuie acest subiect foarte interesant. Așteptăm cu nerăbdare amendamentele pentru a putea să facem eh, precizările necesare și îmbunătățirile pe care, care se doresc. Încă o dată, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, celor prezenți și aș dori ca acest raport să fie unul coerent și să fie reprezentativ pentru un sector care, așa cum a spus, cum s-a spus, este foarte important în ceea ce privește Um, vizibilitatea de care se bucură activitatea Uniunii Europene. Vă mulțumesc! 10 ianuarie la prânz, termen de depunere a amendamentelor, iar uh, votul în comisie va avea loc pe 30 ianuarie și la DV pe 29 februarie. Mulțumesc tuturor! Vă propun acum să trecem mai departe la punctul 11 de pe ordinea de zi, raportul referitor la cea de-a 11-a reuniune interparlamentară uh, Parlamentul European Palestina-Gaza între 30 octombrie, 3 noiembrie 2011, dau cuvântul colegului Darosa, președintele delegației uh, pentru relațiile cu Consiliul Legislativ al Palestinei. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc membrilor AFET pentru prilejul de a redacta acest raport. Este foarte important ca delegațiile să um, întocmească rapoarte pentru AFET, pentru a înțelege cu toții care este activitatea pe care o desfășurăm și uh, să ne cunoaștem reciproc activitatea. Această vizită, această deplasare a fost limitată la Gaza. La începutul anului am vizitat și Cisjordania. Din cauza restricțiilor de călătorie și a greutăților întâmpinate, nu s-a putut să avem uh, o vizită care să includă Cisjordania, Ierusalimul de Vest și Gaza în aceeași deplasare. Nu se poate face fizic acest lucru, deci am împărțit în două deplasare, iar acum am vizitat uh, Gaza uh, de duminică 30 octombrie până vineri 3 noiembrie. Principala chestiune și principalul scop al vizitei noastre a fost uh, să ne întâlnim uh, cu membrii Consiliului Legislativ Palestinian și pentru întâia dată uh, ne-am întâlnit cu toate facțiunile politice din Gaza. Anterior am reușit să ne întâlnim numai cu Partidul Schimbare și Reformare, Partidul Hamas, uh, dar de data aceasta am uh, insistat că, dat fiind tratatul de reconciliere semnat de Fatah și Hamas, am insistat să ne întâlnim cu toate facțiunile politice sau uh, altfel am amenințat că nu, vom întâlni, nu ne vom întâlni cu nimeni. Am spus că dorim să ne întâlnim în clădirea Consiliului Legislativ al Palestinei, al Palestinei ceea ce s-a întâmplat. Deci, iată un eveniment istoric, dat fiind faptul că ne-am întâlnit cu uh, reprezentanții Hamas, Fatah, și uh, așa mai departe și un independenți. Am avut uh, un uh, schimb foarte dinamic și deschis cu privire la o sumedenie de mm, teme. Am fost cu toții politicoși, bineînțeles, dar am spus limpede faptul că Parlamentul European sprijină democrația, pluralismul, toleranța difer- diferențelor și o societate deschisă. Unii dintre membrii noștri au pus problema pedepsei capitale și reprezentanții FATA ne-am, ne asigurat că uh, au de, odată ce au devenit semnatari ai Parteneriatului pentru Democrație al Consiliului Europei și au uh, luat un angajament uh, în vederea desfințării pedepsei capitale și că sunt angajați să facă acest lucru, reprezentanții Hamas au fost mai ambivalenți cu privire la această chestiune și ne-au spus că uh, ei, uh, uh, ei știu că sunt state europene care au pedapsa capitală, însă noi le-am explicat că nu se poate acest lucru, uh, nu se poate să existe pedapsa capitală într-un stat membru al Uniunii Europene. Iată, aici am avut un, moment de divergențe. O altă chestiune care s-a pus a fost asediul fâșiei Gaza. Am mai discutat și despre libertatea presei, libertatea de, exprim, de expresie și ni s-a spus, mai ales de către independenți și nu numai, că nu este ușor să te exprimi liber în Gaza și că aveau nevoie de sprijin din partea Parlamentului European pentru a, asigura, pentru a se asigura că uh, drepturile lor sunt uh, apărate. Uh, noi le-am spus că ar fi mult mai ușor uh, să existe această deschidere dacă nu ar exista un asediu, dacă nu ar fi la uh, mila principalelor grupuri care controlează această zonă. Ei ne-au spus foarte clar că doresc uh, să se mențină rezistența, mișcarea de rezistență. Când uh, le-am, i-am întrebat ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă menținerea acestei rezistențe, mai mulți ne-au spus că ei consideră că au uh, mai multe opțiuni, dar ni s-a spus până la urmă că se vorbește despre o rezistență politică pașnică și că toate uh, facțiunile politice sprijină inițiativa lui Abbas la ONU și s-a spus că peste 70% din populația din Gaza și Cisjordania consideră că ONU reprezintă uh, calea către un progres pașnic înspre recunoașterea statului palestinian au uh, fost îngroziți de decizia mm, ONU de a uh, opri finanțarea mă scuzați, decizia Israelului de a nu mai finanța UNESCO în urma deciziei luate cu privire la Palestina, s-a spus că există standarde duble și uh, acest lucru a fost subliniat de o sumedenie de membri ai Consiliului uh, legislativ palestinian, i s-a spus că primăvara arabă nu se manifestă într-un singur loc și este foarte important ca Uniunea Europeană, în care își, pe care se bizuie, mai ales în ceea ce privește angajamentul nostru în Orientul Mijlociu, s-a spus că e nevoie în egală măsură să se sprijine drepturile palestinienilor, așa cum sprijinim drepturile egiptenilor, sirienilor, libanezilor uh, și așa mai departe. Iată principalul scop al vizitei noastre, dar în egală măsură am uh, discutat uh, și cu Agenția pentru Refugiați, uh, care ne-a spus că nu o finanțare suficientă pentru a-și menține programul de școli de asistență pentru sănătate și um, de programul pentru locuri de muncă, iar mandatul lor avea să expire la finele anului dacă în lipsa unei finanțări suplimentare. Ei oferă uh, școlarizare pentru 50% din elevii din, uh, din, zon, din zona din Gaza, pentru 230.000 de elevi. Uh, se predă la școală despre Holocaust și nu numai, despre rezoluțiile ONU. Și ni s-a spus că 10.000 de copii în Gaza uh, sunt în afara școlarizării, fiindcă locuiesc în uh, regiuni uh, îndepărtate, izolate, la care această agenție nu poate să ajungă din cauza problemelor uh, de acolo. Fără îndoială, Gaza este în continuare o închisoare deschisă, 5% din activitatea uh, economică se bazează pe situația dinainte de asediu, există o oarecare circulație pe la punctul de trecere unic între Israel și Gaza, dar capacitatea este de numai 40% uh, din uh, nevoile de circulație pe la acest punct de frontieră. Nu există exporturi. În afară de asistență, nu există nici uh, importuri. Unele materiale de construcție au reușit să pătrundă în această zonă. Se, se plănuiește construirea aproape 400 de, scol, de școli, dar nu se poate acest lucru fără, fără material de construcții. Uh, Materialele de construcții mai ajung în, în Gaza prin uh, tunelele la granița cu Egiptul, dar această agenție nu poate folosi materialele care au intrat în Gaza ilegal. Există 1200 de astfel de tuneluri care uh, își continuă existența în mod deschis. Uneori sunt atacate de Israel, dar nu sunt impuse restricții. În Gaza dacă poți să cumperi uh, bunurile care vin așa bine, dacă nu, depinzi de asistență, dar 50% uh, din populație uh, depinde de asistența din străinătate, 60% iată procentul uh, șomajului în această zonă, iar uh, această situație de asediu distruge pur și simplu populația. Uh, unul dintre cele mai îngrozitoare lucruri cu care ne-am confruntat este faptul că din martie 2010 29 de copii au fost împușcați de soldați israelieni în Gaza din cauza că s-au apropiat prea mult de frontiera cu Gaza. Israelul aplică o zonă de 300 de metri în teritoriul uh, uh, din Gaza, a frontierei cu Israelul și, teoretic, dacă cineva intră pe acest teritoriu de 300 de metri, este împușcat și acolo vedeți panouri uh, pe care se scrie nu intrați aici că riscați să fiți uh, împușcat. Dar iată acești 29 uh, de copii cu vârste între 13 și 17 ani erau în afara zonei de 300 de metri, deci erau la cam 600 de metri de graniță și au fost împușcați în brațe, în picioare, unul a fost chiar împușcat în cap. Niciunul dintre ei nu a murit, din fericire, dar vă închipuiți ce traume au suferit acești copii și, bineînțeles, familiile lor care trebuie să îi îngrijească apoi. Bănuiesc că, înainte de a termina, ar trebui să, și bineînțeles vă stau la dispoziție pentru întrebări, ar trebui să vă spun că ne-am întâlnit și cu ONG-uri, cu un grup al femeilor, am vizitat uh, o școală, am vizitat uh, o, o um, centru o, aprovizionare cu apă, rețeaua de alimentare cu apă a fost distrusă în Gaza și dacă uh, nu se rezolvă această problemă, ne vom confrunta cu probleme de salubritate din cauza unei uh, epurări neadecvate a apei. Situația este, este foarte gravă. Nu cred că există vreo altă soluție în afară de ridicarea asediului. s-a spus de ceva timp că asediul a fost aplicat din uh, cauza capturării lui, a, uh, lui Ahmed Shalid, care acum, slavă Domnului, a fost eliberat. Și iată, acum a venit vremea ca comunitatea internațională să spună că trebuie să abordăm în mod serios situația din Gaza. Acești oameni nu trebuie tratați așa cum se întâmplă. Și că un aspect, dacă îmi permiteți, este vorba despre faptul că ne-am întâlnit și cu unii dintre prizonierii eliberați de curând în cadrul schimbului um, Gilad Shalit. Tineri și bătrâni, de toate vârstele, era un bărbat acolo care petrecuse 25 de ani în închisoare a fost o experiență care îți deschide ochii, pur și simplu. Eu eram foarte angajat în ceea ce privește ființarea unui stat palestinian. Unii erau foarte implicați, angajați în ființarea unui stat uh, palestinian. Erau, uh, unii dintre ei erau uh, foarte frustrați de modul în care abordează Europa această chestiune a prizonierilor, din care 160 sunt copii, 22 sunt membri ai uh, Consiliului Legislativ Palestinian aleși, care au fost arestați atunci când a fost um, capturat Shalid ca represalii la um, capturarea acestuia și sunt în continuare în uh, detenție. Comisia AFET uh, ar putea să redacteze un raport în acest sens fiindcă Consiliul Legislativ Palestinian nu are dreptul de a redacta rapoarte. Poate că am putea să întocmim un raport din proprie inițiativă cu privire la situația din Gaza. Bineînțeles, membrii Consiliului sunt gata să ne dea o mână de ajutor și nu numai. Sunt și alții care sunt gata să ne ajute la redactarea acestui raport, dar trebuie să rezolvăm această situație, fiindcă, iată, se naște o generație care poartă în suflet numai ură față de Israel și dacă, asta dacă nu schimbăm situația cât mai curând. Noi nu vrem acest lucru, nu vrem uh, o, so- o soluție bistatală, vrem ca Israelul să trăiască în pace cu vecinii săi și vecinii Israelului să facă același lucru. Nu există altă soluție pe termen lung, dar pentru a face acest lucru, pentru a ajunge la această soluție, trebuie să începem uh, și să punem capăt acestei situații cu care se confruntă ea Gaza imediat. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule De Rosa. Dau cu doamnei Kiel Nielsen. Eh, excusez-moi. Iertați-mă. Aș vrea să adaug câteva elemente, pentru că se întâmplă că în aceeași perioadă în care Comisia pentru Drepturile Femei, eh, din care fac parte, s-a deplasat în eh, Israel și în Gaza. Comisia FAM a dorit să se informeze în legătură cu statutul femeii în această regiune și problemele pe care femeile le întâmpină aici. Intervin pentru a adăuga câteva informații, foarte pe scurt. În ce privește situația femeilor din Gaza, ne-am întâlnit cu ale Comitetului Femeilor eh, și am vizitat câteva locuri de muncă pentru femei. Eh, vreau să vă spun că femeile din Gaza eh, sunt supuse unei duble oprimări. Pentru că eh, suportă eh, oprimarea pe care multe femei de pe planeta noastră o cunosc datorită unei situații de familie patriarhală și, de asemenea, condiții subumane de viață deci situația femeilor este chiar uh, tragică. Majoritatea locuitorilor din Gaza de altfel, sunt copii, copii care trebuie să fie hrăniți, care trebuie să fie îngrijiți și de ei se ocupă în principal femeile care trebuie să facă față tuturor dificultăților, care stau la coadă pentru a obține alimente. Deci, Uh, perspective de viitor nu există pentru acești copii, iar femeile uh, se confruntă cu aceste dificultăți, cu gradul ridicat de șomaj din Gaza. Deci, situația femeilor este foarte dificilă și doream să uh, insist asupra acestui lucru. Și dacă ați văzut filmul etc. Pour ceux qui l'ont vu, je... Porcul din Gaza este un film care pare a fi comic, dar pe de altă parte contextul în care se derulează acțiunea acestui film corespunde realității. Și vreau să spun pentru cei care nu au văzut filmul că există o mică anecdotă care se referă la achiziționarea um, de Viagra în farmacii. Și uh, nu din întâmplare acest uh, aspect este introdus de uh, realizator în film. Femeile din Gaza spun că Viagra este unul din produsele care uh, sunt uh, introduse prin tunel în Gaza. Uh, uh, în acest ghetto care este Gaza, uh, trebuie până și Viagra să treacă prin tunel. Mulțumesc. Doamna Lumez, mulțumesc și eu colegilor care au luat cuvântul până acum. Um, Mulțumesc domnului De Rosa pentru prezentarea făcută. Sunt uh, solidară cu poporul din Gaza care suferă. Situația este o rușine pentru noi toți, dar aș vrea să vă vorbesc de un popor uh, de care mă simt legată de asemenea. Este un popor prieten pentru mine, pe care îl respect. Este poporul din Israel și eu cred că nu este în interesul populației din Israel ca situația din Gaza să fie așa cum se prezintă astăzi. Cred că în procesul de pace în Orientul Mijlociu trebuie ca lucrurile să fie gândite pe termen lung. Pentru un clipa de față, americanii sunt complet paralizați datorită alegerilor care urmează să aibă loc. Um, eu cred că doamna Ashton se interesează de acest conflict, dar uh, uh, ea um, uh, nu poate să depășească anumite limite, ca de altfel întreaga Uniune Europeană știind și care sunt problemele din interiorul Uniunii Europene. Deci eu cer ca Parlamentul European să își asume uh, un rol în acest proces, să uh, ia inițiativa. Și eu cred că această Comisie de Politică Externă trebuie să uh, ia inițiativa de a uh, realiza un raport pe marginea situației din Gaza și în felul acesta să uh, arate care sunt uh, problemele de fond care necesită o rezolvare. Eu cred că în ce privește relațiile bilaterale între Israel și Palestina, există în clipa de față și acest context al primăverii arabe. Am văzut, cred că la BBC, un documentar teribil legat de situația celor care trăiesc acum pe insula Sinai și în Egipt în ce privește uh, traficul de persoane și exploatarea imigranților, inclusiv pentru prelevarea de organe. Deci este o situație teribilă, nu doar pentru uh, imigranți, dar pentru toată lumea, inclusiv din uh, regiunea Sinai. Deci noi ar trebui să uh, ne asumăm inițiativa redactării unui asemenea raport. Mulțumesc. Domnul Landsbergis. Mulțumesc. Aș vrea să-l întreb pe domnul De Rosa, pentru că a avut ocazia să viziteze acele locuri, să stea de vorbă cu politicieni din regiunea Gaza, cu lideri palestinieni și cu lideri Hamas. Ei, ă, acum ă, Fatah și Hamas se apropie, este o mișcare pozitivă, dar poate că ne puteți spune dacă cele Uh, două grupări are o viziune comune legate de problemele teritoriale și de posibilitatea de a avea un stat recunoscut. Dacă uh, uh, au o imagine despre cum trebuie să conviețuiască cu statele vecine, uh, dacă există dorința de a recunoaște statele vecine, inclusiv Israelul Deci au o asemenea poziție comună mișcările Hamas și Fatah? Poate că la un moment dat în viitor va exista o conducere unitară uh, pentru aceste formațiuni uh, astfel încât să nu mai aibă o abordare diferențiată față de Israel și de vecini. Oare Gaza și Palestina sunt pregătite pentru a deveni o patrie pentru uh, milioane de uh, persoane care acum se află în taberele de refugiați? Există din acest punct de vedere, șansa ca refugiații să se întoarcă în aceste teritorii? Deci este posibil să fie integrat un număr atât de mare de persoane? Și care sunt perspectivele de viitor pentru viitorul stat palestinian, uh, inclusiv în ce privește încheierea de acorduri internaționale, de a avea uh, acorduri de pace, de securitate cu Iranul sau cu Rusia, cu China, pentru că uh, Palestina se poate obliga să apere China și China să apere Palestina uh, pe baza unor tratate internaționale. Deci se văd asemenea uh, semne, există din acest punct de vedere progrese în domeniul pacificării regiunii. Pentru că uh, Hamasul uh, a avut anumite afirmații legate de schimbul de focuri transfrontalier. Cunoaștem situația copiilor care au fost uh, răniți, împușcați. Ei cum văd aceste acțiuni? Le condamnă sau sunt dispuși să renunțe? din punctul lor de vedere, la schimbul de focuri. Da Mulțumesc, domnule Lansbergis. Domnul De da Rosa mai dorește să adauge ceva? <clears throat> Da. Mai întâi aș vrea să spun că eu sunt președintele delegației parlamentare a Parlamentului European, nu sunt nici președintele FATA, nici președintele Hamas. Iar eu m-am referit la toți cei care au fost aleși, indiferent de facțiunea politică care îi aparțin. Nu am vorbit cu nimeni care nu a fost ales și de asemenea cu nimeni care era implicat în vreun fel de act violent. Rolul meu este să mă întâlnesc cu membrii delegației uh, palestiniene care participă la dialogul cu Parlamentul European. Și noi întotdeauna am dorit să ne întâlnim cu toate facțiunile politice care uh, are reprezentanți în uh, consilii, atât la nivel uh, de uh, Fâșie Gaza, de Cisjordania și așa mai departe, cât și în consiliile locale. Și întotdeauna am vrut să punem întrebările acelor persoane care sunt cu adevărat uh, într-o funcție și care au o răspundere. Eu nu vorbesc despre alte organizații pentru care nu am niciun fel de competență. Da, pot să vă trimit o copie a dialogului pe care l-am avut, a procesului verbal, a întâlnirilor pe care l-am avut și veți vedea că au existat diferite puncte de vedere care au fost uh, exprimate. Deci dacă doriți, puteți să vi-l trimit și dumneavoastră și oricărui alt membru care dorește să-l citească. Noi am spus foarte clar în timpul acestor întâlniri că Parlamentul European nu accepta nicio formă de violență în aspirațiile legitime ale, parlamentului, ale poporului palestinian de a-și câștiga suveranitatea și independența. Și toți cei cu care noi am discutat, și care, cum spuneam, au fost aleși, sunt în favoarea negocierilor de pace și a rezistanței pașnice. Ei țin foarte mult la uh, Uh, frontierele din anul 1967, știți foarte bine că uh, punctul de vedere al Hamas este un pic mai vag în acest sens, însă liderii uh, Hamas au spus întotdeauna că vor accepta un stat palestinian dacă acesta are, acestea sunt recunoscute granițele stabilite în anul 1967. Iar în ce privește lansarea de rachete din fâșia Gaza către Israel, noi am spus cu tărie că asemenea acțiuni trebuie să înceteze, că nu există niciun temei juridic în dreptul internațional pentru asemenea acțiuni și că dacă Israelului se cere să respecte dreptul internațional, atunci și Palestina trebuie să facă la fel iar în dreptul internațional se stipulează foarte clar că viața uh, civililor nu trebuie să fie amenințată pe, sub nicio formă. Deci cred că în calitatea noastră de reprezentanți ai acestui Parlament ne-am uh, îndeplinit misiunea și am transmis atitudinea acestui Parlament. Și am spus foarte clar că din punctul de vedere al acestui Parlament cel mai mult contează oamenii. Noi vrem să apărăm drepturile tuturor palestinienilor și acest lucru este valabil indiferent de facțiunea politică care uh, se află la putere. În plus, nu cred că ar fi rezonabil să ne așteptăm Uh, ca um, în societatea uh, palestiniană să există o unitate de, de vederi uh, sau de apartenență politică. Nu ar mai exista democrație altfel. În niciuna dintre democrațiile moderne nu există o, o unitate de, de um, ideologie politică. Da, e normal să existe atât de multe uh, uh, partide. De exemplu, în Ierusalimul de Est Uh, uh, și în Cisjordania există 14 partide politice. Și să ne așteptăm ca toată lumea să susțină uh, fata este de dreptul nerealist. Însă am putea să insistăm pentru uh, ca toate aceste grupuri politice să ajungă la un acord în ce privește următorii pași de făcut în cadrul negocierilor de pace. Acum, se discută despre organizarea următoarelor alegeri. Sperăm că vor exista observatori trimiși de către această instituție cu ocazia viitoarelor alegeri. Și cred că un aspect foarte sensibil al acestor viitoare alegeri va fi următorul. Va trebui să existe o garanție cum că rezultatul acestor alegeri, indiferent care va fi acesta, va fi respectat și va fi recunoscut de către comunitatea internațională, pentru că uh, rezultatul alegerilor precedente nu a fost recunoscut. Și trebuie să existe o poziție majoritară în favoarea unei soluționări pașnice a conflictului uh, israelo-palestinian. Uh, pentru că noi nu trebuie să aplicăm standarde duble, nu trebuie să avem, de asemenea, un limbaj fățarnic. Țineam să insist în acest sens. Și cred că ar fi foarte util dacă comisia noastră ar accepta ideea unui uh, raport din proprie inițiativă. Eu nu sunt membru la Comisia AFE, dar cred că ar fi o idee bună dacă ar exista un asemenea raport din proprie inițiativă. Încă două observații. Am evitat, am evitat să vă spun că am vizitat una dintre cele două universități care există în fâșia Gaza. Există în jur de 15.000 de studenți în aceste două universități, dar mai puțin de 10% dintre absolvenți reușesc să-și găsească un loc de muncă. Și nici unul dintre acești, acești studenți nu poate să beneficieze de programul Erasmus. Mii de studenți din Israel beneficiază de programul Erasmus, dar cei din fâșia Gaza nu pot, pentru că nu au dreptul să călătorească, nu au voie să iasă din fâșia Gaza. Studenții nu pot să beneficieze de aceste interacțiuni care cum știm, sunt foarte benefice. Și este o altă chestiune care ar trebui să fie soluționată și de care ar trebui să discutăm cu autoritățile din Israel să le permită acestor studenți să călătorească. Și încă un subiect care nu este strâns legat, direct legat de Gaza, dar este strâns legat de soluționarea conflictului israelo-palestinian, știți că există numai puțin de 200.000 de, de beduini. Acest popor nomad care uh, s-a stabilit în uh, Cisjordania și care se află acolo datorită protecției militare israeliene. și aceștia au transformat uh, uh, fâșii de deșert în tabere de nomazi, dar aceste uh, tabere funcționează um, așa precum cele din vestul sălbatic. Nu există uh, niciun fel de uh, infrastructură, niciun fel de servicii pentru această populație. Și noi întotdeauna am cerut ca drepturile omului să fie respectate și uh, acest lucru se aplică și acestor beduini. Trebuie ca dreptul internațional și dreptul omului să fie uh, aplicate. Și rog această comisie să facă tot ce stă în putință pentru ca um, um, arabii, populația arabă care locuiește în Israel să fie bine protejată. Domnul Tenek. Mulțumesc, doamnă președinte. Am spus acest lucru de nemărate ori până acum. Eu nu cred că democrația liberală pluralistă este doar un exercițiu de vot. E vorba și de drepturile omului și de libertăți fundamentale, respectarea drepturilor minorităților, minorităților inclusiv a celor de altă confesiune și a femeilor în Orientul Mijlociu. Iar, uh, domnule de Rosa, îmi pare rău să vă spun că situația este asemănătoare cu um, IRA din uh, Regatul Unit. Uh, um, Hamas este o organizație um, teroristă. Carta din 1984, uh, pe care nu au revocat-o, sprijină ideea, promovează ideea desfințării statului israelien. De ce, de ce să sprijin eu sau altcineva acest partid, chiar dacă a fost ales uh, de cetățeni? Pentru mine aceasta nu este definiția democrației și nu pot uh, să respect faptul că salafiștii au câștigat uh, un procent la alegeri în Egipt sau alte exemple similare, fiindcă dacă se vor aplica până la urmă politicile lor, votul acela va fi unic, nu se va mai repeta. Deci aici nu este vorba, aici este vorba de alegeri sau de partide politice care trebuie să respecte anumite libertăți fundamentale și care în același timp se supun uh, libertății de a fi, de a se supune voinței poporului în mod uh, regulat și de a putea fi uh, uh destituiți din funcție. Uh, ei ați folosit de democrație doar ca vehicul pentru a ajunge la putere. Și chiar dacă aceste partide sunt uh, alese în alegeri, sunt alese cu majoritate, tot nu va rezolva problema faptului că valorile noastre sunt foarte diferite. Mulțumesc. Uh, pe scurt, vreau să îi uh, răspund domnului Tanek, spune doamna Ocan, câte partide palestiniene sunt recunoscute în Israel. Dar pentru israelieni, palestinieni nici măcar nu există pe hartă. Și totuși, noi, cred că, noi credem că alegerile trebuie exp- Eh, respectate ca în Egipt și așa mai departe. Poate că uh, modelele noastre de democrație sunt diferite, dar până la urmă vocea poporului este cea care se face auzită eh, și așa este corect să se întâmple. Vreau să-i spun și domnului Landsbergis un lucru. Ar fi foarte bine dacă cei ehm, dacă cei din țările din fosta Uniune Sovietică uh, iar sprijini pe cei care trăiesc sub ocupație, fiindcă, iată, Palestina trăiește sub ocupație. Și acum, în ceea ce privește cazurile de violență, ni s-a spus de multe ori în Parlamentul European, uh, violența, uh, victimele violenței sunt civili. Să vedem cine sunt cei care perpetuează violența. Uh, sunt cei care sunt coloniștii. Ei nu folosesc rachete, ci elicoptere, armament greu. După mine, situația nu este deloc mai bună, fiindcă oamenii sunt uciși și iasă. Iată. Și ar fi bine ca țările care provin din țări, care au cunoscut ocupația, să dea dovadă mai multă înțelegere pentru, a, pentru, iată, un stat care se confruntă cu ocupația la ora actuală. Și Parlamentul European ar trebui să sprijine acest lucru prin uh, rezoluțiile sale. Un um, aspect pe care l-ați ridicat dumneavoastră, domnul Lansbergis, domnule Lansbergis, se referă la taberele pentru refugiați. AFET este comisia competentă de a se ocupa de astfel de uh, aspecte, fiindcă nimeni nu se ocupă de acești oameni uh, și de soarta lor pe viitor, în Liban, de pildă fiindcă la nivelul legislației internaționale au dreptul de a se întoarce în țara lor, dar e clar că acest drept ar fi călcat în picioare, fiindcă și Europa, iată, a acceptat că se va întâmpla acest lucru. Dar după aceea, prin rezoluțiile noastre ar trebui să uh, nu ar trebui să le transmitem uh, pur și simplu mesajul uh, de renunțare completă în Liban sau oriunde altundeva ar trebui ca până la urmă să stabilim foarte clar care este viziunea noastră pentru acest număr foarte mare de oameni am, uh, discut, am uh, discutat despre uh, Consiliul Legislativ Palestinian, dar nu știm ce se întâmplă cu acești oameni. Fiindcă banii nu sunt suficienți, avem nevoie și de voință politică. Dar trebuie să vă spun că eu am fost a Gaza și am participat la delegația Comisiei Femeilor care au uh, vizitat Gaza și în ceea ce privește ce s-a spus cu privire la Beduin, Israelul acceptă pur și simplu oprimarea femeilor, fiindcă se spune că este un aspect cultural. Femeile beduinilor, așa, așa, sunt, așa stau lucrurile, este un aspect cultural, dar noi ar trebui să ne manifestăm uh, răspicat în sprijinul acestor femei, fiindcă e vorba de viitorul lor, viitorul beduin, beduinilor. E un popor extraordinar care are nevoie de sprijinul nostru. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Încheiem dezbaterea? Darosa. Îi dau cuvântul domnului Darosa, fiindcă mai avem și alte, alte puncte pe ordinea de zi. Vă rog, sub, foarte succint. Da, da, într-adevăr, o să fiu succint. Repet faptul că eu nu sunt un purtător de cuvânt uh, al Fataului sau Hamasului, sub nicio formă. Eu uh, oglindesc valorile Parlamentului European în relațiile, cu, uh, în relațiile mele cu um, Consiliul Legislativ uh, al Palestinei. Eu am propriile mele vederi, dar în relațiile delegației noastre reflect uh, poziția Parlamentului European. Domnul Tanăc vorbește despre IRA. Eu sunt irlandez și uh, din 69, când uh, s-a format IRA, eu m-am opus din uh, toate puterile acestei mișcări. Momentul în care am, în 94, am Uh, dobândit un portofoliu ministerial în guvern, uh, am, am așezat la masa negocierilor cu IRA și am discutat cu ei. Este foarte important să înțelegem că Hamasul este o organizație care se consideră o armată de, li- de liberare, un partid de, de, liberare, cum vreți să-i spuneți. Și uh, este și aduce la o, la o altă o sumedenie de oameni de caractere uh, democrați și antidemocrați, așa cum se întâmplă în astfel de mișcări. Deci trebuie să încercăm să-i aducem de partea noastră pe cei care vor progres, pe cei care vor să creeze o Palestina democrată și independentă și să îi izolăm pe cei care nu vor să facă asta. Și nu putem să facem acest lucru punându-i pe toți în aceeași oală, izolându-i pe toți, spunându-le că nu uh, vrem să avem discuții cu ei pentru că îi cheamă Hamas. Trebuie să găsim o, o punte de dialog și să sperăm că până la urmă vom ajunge la negocieri pentru o soluție pașnică, fiindcă nu putem negocia o soluție la uh, problema statului palestinian în momentul în care uh, în momentul în care nu avem o majoritate a poporului palestinian, avem nevoie de o majoritate uh, din partea poporului palestinian pentru un acord, așa cum avem nevoie de o majoritate a populației israeliene care să accepte această soluție. Uh, deci haideți să nu mai uh, demonizăm aceste elemente, nici o parte, nici de alta, nici la Israel, nici la Palestina. Cu toți avem un rol foarte important aici. Trebuie să, să aducem pe oameni la masa discuțiilor, să aducem, nu să-i dezbinăm. Mulțumesc, domnule Darosa. Închei acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe la punctul 12 raport referitor la cea de-a patra Comisie Parlamentară de Stabilizare și de Asociere Parlamentului European Albania, care a avut loc la Tirana între 8 și 9 decembrie 2011. Are cuvântul acum domnul Cucan, co-președinte al acestei reuniuni. Domnule Cucan, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Până de curând, situația politică în Albania se caracteriza prin tensiuni sporite, care au început cu alegerile parlamentare din iunie 2009, când partidul de opoziție socialist a început să boicoteze lucrările parlamentare. Aceste tensiuni au ajuns la un punct culminat în ianuarie a acestui an, când poliția a împușcat niște oameni în pe parcursul, în cursul unor demonstrații de stradă. Iar alegerile albaneze din acest an au fost considerate de opoziția socialiste ca fiind fraudate, ca fiind furate, iar rezultatul acestor revoluții politice este următorul. Albania nu a primit statutul de țară candidată ca urmare a două rapoarte consecutive ale Comisiei Europene. Între timp, Uniunea Europeană, inclusiv Parlamentul European, sau au a încercat din răsputeri să găsească o poziție comună ale între aceste două părți care se, care se află în conflict. Și mulțumită acțiunilor dip- diplomatice ale delegației europene de la Tirana și a domnului ambasador a Comisiei Europene, domnul director general Sanino, s-a ajuns la un compromis între cele două părți. Activitatea parlamentară se desfășoară normal, iar opoziția participă la lucrările Parlamentului de atunci. Comisia Parlamentară de Asociere și Stabilizare a reușit să adopte declarația comună. Trebuie menționat acest aspect, fiindcă de trei ori până acum uh, nu s-a reușit adoptarea acestei declarații comune din cauza unor diferențe de opinie la nivelul uh, partenerilor albanezi. Reuniunea a avut loc pe 8 și 9 decembrie. S-a bucurat de foarte multă atenție în mass media și în rândul oficialităților. Omologii noștri, omologii noștri albanezi au participat în număr de 14, iar delegația s-a întâlnit cu președintele Parlamentului, președintele albanii, președintele Partidului Socialist, Ministerul de Justiție și vicepremierul albanez, ministrul de externe, care ne-a uh, primit în uh, numele premierului Berisha, care nu era în țară. Discuțiile s-au concentrat asupra integrării europene și asupra reformelor parlamentare din Albania. Toți membrii Parlamentului European, doi de la PPE, doi de la Socialiști, unul de la ALDE și unul de la Verzi, au a avut o atitudine foarte constructivă și s-au exprimat cu toți într-un singur glas, fapt ce este salutat și fapt pentru care le mulțumesc. Până la urmă am reușit să adoptăm această declarație comună, așa cum am spus, <clears throat> iar acest lucru a confirmat situația politică mai bună din această țară. În termen general, putem spune că această vizită a fost încununată de succes, dacă actuala cooperare a celor două blocuri politice va duce la stabilizarea climatului politic în această țară, această țară ar putea să facă pași mari către Uniunea Europeană pe parcursul anului viitor. Ar fi binevenit dacă Parlamentul European ar putea să adopte o rezoluție cu privire la Albania înainte de reuniunea Consiliului din luna iunie. Între timp, am putea să testăm această cooperare în diverse momente. Ave, au, vor avea loc alegeri, alegeri prezențiale și se vor amenda regulile de procedură ale Parlamentului albanez. Mulți, printre care și ambasadorul uh, Uniunii Europene, pe parcursul uh, vizitei noastre, s-au arătat sceptici în ceea ce privește uh, caracterul durabil al acestei cooperări, pe care o considerau superficială și clădită de străini. E vorba de Uniunea Europeană pentru a se înregistra progres pe calea către aderare, dar nu o considerau destul de solidă această cooperare. Dacă se va pune problema uh, împărțirii uh, puterii în Albania. Eu unul sunt optimist. Această tendință pozitivă începe să se manifestă. Ambele partide și uh, liderii lor dau dovadă de spirit de cooperare, uh, strângând din dinți, fără prea mult entuziasm, dar cooperează și iată se obțin rezultate. Deci pentru noi și aici uh, o să mă opresc, este foarte important să transmitem acum un mesaj că toate, Uniune, toate instituțiile Uniunii Europene, inclusiv Parlamentul European, și aici deci, toate grupurile politice și PPE-ul ar trebui să se exprime într-un singur glas și să transmită același mesaj tuturor actorilor politici din Albania. Ar trebui să să evităm să transmitem mesaje greșite, accidente, să le spunem, dacă vreți, pentru a nu periclita aceste evoluții politice. Albania a pierdut deja doi ani din cauza uh, certurilor politice și cred că e suficient, e prea mult. Albanezii merită ceva mai bun schimbarea de mentalitate a avut loc după mesaje transmite, transmise de instituțiile europene, iar înțelegerea a, și ei au înțeles că fără un dialog politic bine pus la punct, țara lor nu, țara aceasta nu poate progresa. Deci haideți să avem grijă ce facem pentru a nu strica ce am dobândit. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cucan. Dau cuvântul domnului Boștinaru. Mersi, madame la prezident. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, doresc să apreciez comentariile făcute de președintele delegației, domnul Cucan. Împărtășesc în totalitate comentariile, observațiile sale aș dori să mă refer și la o întâlnire specială care, din punctul meu de vedere, a fost foarte importantă. Deci, întâlnirea cu președintele. Deci, nu uh, vorbesc uh, din punctul de vedere al unei părți politice sau a celelalte. Președintele eh, exercită un rol echilibrat în cadrul acestei crize adânci din Albania și președintele eh, a abordat trei aspecte care merită să fie avute în vedere de către noi. În primul rând, momentul cheie pentru durabilitatea procesului de apropiere între cele două partide politice și pentru implementarea uh, obiectivelor cheie o va constitui adoptarea modificărilor pentru legea electorală plus implementarea infrastructurii necesare, astfel încât legea electorală să poată să intre în vigoare. Cel de-al doilea aspect. Președintele a menționat mass media uh, care în clipa de față impune un fel de cenzură în a transmite opiniei publice din Albania um, activi despre activitatea sa prezidențială. Deci acest lucru este chiar alarmant și eu cred că Parlamentul European ar trebui să conștientizeze această problemă și ar trebui să acționăm pentru a garanta libertatea mass media din Albania. Iar în ce privește relațiile instituționale, președintele a confirmat că uh, afirmațiile primului ministru în legătură cu așa numita lovitură de stat uh, în care procurorul general și uh, șeful serviciilor secrete și președintele ar fi fost implicați, nu uh, face decât să nu fac decât să dăuneze credibilitatea țării. Deci trebuie să fie uh, con, uh, contrazise asemenea afirmații. Într-adevăr, și noi trebuie să vorbim cu un singur glas, fie Comisia Europeană, fie Parlamentul European vis-a-vis -vis de această situație. Dar noi, toți membrii delegației, a trebuit să uh, determinăm ca Partidul uh, Socialist să colaboreze cu primul ministru în ce privește implementarea celor 12 priorități cheie, dar în mijlocul acestui proces am primit uh, punctul de vedere al domnului Dol, care într-o singură frază a spus că Edi Rama este bolnav mental. Nu vreau să comentez afirmația domnului Dol, dar când un reprezentant al PPE sau al grupului socialiștilor face uh, asemenea afirmații, cred că este în dauna procesului pe care dorim să îl încurajăm. Proces care în clipa de față este într-o fază incipientă, este fragil și nu suntem siguri că este și durabil. De aceea trebuie să ne asigurăm că noi, membrii Parlamentului European, vom vorbi într-un singur glas pentru a-i stimula pe albanezi să preia valorile europene am avut o întâlnire excelentă cu noile elite din Albania, studenți de la școala de studii politice și e, erau frustrați, erau decepționați în legătură cu comportamentul liderilor politici. Ei exprimau o speranță că Albania merită un viitor mai bun și uh, că acest uh, lucru este esențial pentru întreaga societate albaneză. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Casini! Mulțumesc, doamnă președintă. Nu am participat la întâlnirea din Tirana, dar am fost rugat de către colegii mei și mai ales de Stanimir Ilcev, care uh, a reprezentat uh, familia mea politică în această declarație și de către membrii ai secretariatului să încep prin a mulțumi președintelui uh, delegației noastre, Eduard Cucan, care a desfășurat o activitate excepțională acolo, pentru că în asemenea condiții eh, politice trebuie să eh, dovedești calități de diplomat și eh, le-a demonstrat și în prezentarea sa. Regret, Victor, că ai spus ceea ce tocmai ai spus, pentru că nu trebuie să uh, repetăm uh, ceea ce s-a spus. Asemenea, observații uh, răspândite aici sunt contraproductive. Noi trebuie să îi motivăm pe oamenii din Albania, din ambele familii politice, să găsească o cale pentru a comunica mai bine între ei. Nu sunt atât de optimist Eh, cum ați fost voi doi în afirmațiile voastre, dar cred pur și simplu că ambele blocuri eh, se află într-o situație atât de evidentă de confruntare, încât eh, nu doar președintele, dar și ceilalți politicieni trebuie să aibă o mai mare marjă de mișcare pentru a crea o atmosferă de înțelegere reciprocă și de a se gândi la viitor și nu de a privi înapoi în trecut. Deci, în termeni absoluți, da, sunt de acord cu dumneavoastră, cu ambii vorbitori, că a fost un pas înainte, dar din păcate a fost un pas foarte mic și nu există niciun fel de garanție că pasul următor va fi făcut în direcția cea fericită vreau să fiu optimist. Vreau să sper că în iunie se vor întâmpla lucruri mai bune, dar mi-e teamă că va fi nevoie de mai multe luni de iunie uh, pentru a uh, ajunge la statutul pe care ne l dorim în această țară. Deci trebuie să fim foarte activi, dar în același timp trebuie să fim foarte deschiși și să nu facem promisiuni pe care să nu putem să le ținem. Pentru că este nevoie de o continuitate în evoluțiile pozitive dacă ne dorim să se revină la un nivel pe care Albania deja l-a avut odată în ce privește apropierea de condițiile unui stat de drept. Deci este acum nevoie de pași esențiale în această direcție. În ciuda faptului că n-am făcut parte din delegație, vreau să salut progresele care au fost înregistrate. Dar când progresul este atât de uh, mărunt, uh, trebuie să încercăm să privim lucrurile pozitiv și să motivăm forțele pro-europene lucrurile nu sunt doar negre sau roșii, cum par a fi acum. Și ă, trebuie să apropiem aceste forțe care se confruntă. Mulțumesc, domnul Trenopulos. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu am făcut parte din delegația care a vizitat Albania și sunt de acord cu tot ceea ce a spus domnul uh, Cucan. A trebuit să ne ocupăm de aceste probleme cu multă diplomație. Aș vrea să evoc acum problemele cu care se confruntă țara, această tradiție negativă de degradare, de criminalitate organizată. De aceste puncte ar trebui să ne ocupăm. Există multe sectoare unde situația este deosebit de îngrijorătoare. Finanțarea partidelor, trebuie să existe cât mai multă transparență în general în finanțele publice și trebuie să se pună ordine în viața politică. Am avea nevoie de o strategie pentru a lupta împotriva corupției și acestei lipse totale de transparență. Există scandaluri, adevărate scandaluri de uh, corupție și uh, cei implicați încă nu au fost aduși în fața justiției. Trebuie să se restabilească încrederea în uh, funcționarii publici. Există și problema emigrării, a traficului de ființe umane, a dreptului minorităților, a faptului că mijloacele de comunicare sunt uh, controlate de către instanțele politice aflate la putere. Și lista ar putea să continue. Deci, trebuie neapărat să luptăm împotriva acestei recrudescențe de uh, mișcări naționaliste care uh, sunt foarte populare, mai ales în rândul tinerilor. Este o țară de-a dreptul dezbinată uh, între aceste două mari uh, partide care își împart puterea. Socialiștii au posibilitatea de a repara această uh, mare lacună care a apărut după ultimele alegeri și Albania ar putea să își recapete statutul de țară candidată. Ar trebui ca aceste grupuri politice din Albania să înțeleagă care este interesul comun al țării. Dar nu, ce se întâmplă pe plan intern? Uh, oamenii politici uh, preferă mai degrabă să um, verse ulei peste foc, să învenineze situația. Asemenea, atitudini nu sunt acceptabile și mai ales din partea unor persoane serioase. Nu putem noi aici, în plus la Parlamentul European, să uh, facem declarații împotriva liderului socialiștilor din Albania. Trebuie să avem un limbaj comun, nu trebuie să trimitem mesaje greșite. Iată ce doream eu să spun. Parlamentul European este o instituție cu mai mult de 700 de membri Există în plus mai multe grupuri politice, fiecare cu tendințele lor și acest lucru am încercat noi să îl um, explicăm și astfel am vrut să uh, um, pansăm rana care se deschisese în urma acestor declarații atât de prost plasate pe care le-au făcut unii dintre uh, membrii uh, Parlamentului European. Perspectiva europeană a Albaniei trebuie să fie reafirmată și garantată, pentru că numai astfel va exista un echilibru în regiune. Mulțumesc, spune președinta. Cred că toată lumea care a dorit să se exprime a putut să ia cuvântul. Încheiem. Trecem la punctul numărul 13, raportul referitor la uh, observarea alegerilor din Nicaragua, alegeri care au avut loc pe 6 noiembrie iar delegația a fost prezentă la fața locului între 3 și 8 noiembrie și dau cuvântul președintei doamna uh, Ines Ayala Sender. Sí, gracias, eh, presidenta. Sí, um... Bună ziua! Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doream să vă prezint raportul delegației noastre. delegație pe care am avut șansa și onoarea să o prezidez, deoarece am avut parte de o experiență interesantă și fructoasă. Delegațiile au avut loc pe data de, um, mă scuzați, alegerile au avut loc pe data de 6 noiembrie anul curent, alegeri prezidențiale precum și alegeri legislative pentru a-i desemna pe deputații din departamentele din Nicaragua. Au existat mai multe complicații care, de fapt, uh, au apărut în anul 2008, când au avut loc ultimele alegeri regionale. Atunci uh, um, se depusese plângere din cauza fraudelor care fusese observate și ajutorul direct uh, a fost suspendat apoi el a fost reluat ca uh, ulterior să fie din nou suspendat. Președintele Ortega cu puțin timp înaintea datei alegerilor și-a desemnat propriul candidat pentru că, potrivit Constituției din Nicaragua, un președinte nu poate să aibă două mandate succesive iar Curtea Supremă uh, într o în, într-o procedură de urgență a acceptat acest candidat desemnat, deși era contrar Constituției și tocmai uh, din cauza acestei desemnări uh, atmosfera a fost viciată. Totuși, cetățenii au participat la alegeri, precum și partidele de altfel, în plus, în Nicaragua, partidele care refuză să participe la alegeri uh, își pierd toate drepturile aferente statutului de partid politic uh, recunoscut. Cum spuneau, au existat dificultăți din cauza președintelui Ortega și din cauza Consiliului Suprem uh, um, electoral din Nicaragua. Pentru că după alegerile și fraudele din anul 2008. Mai mulți membri din acest Consiliu Suprem ar fi trebuit să fie înlocuiți, dar nu s-a întâmplat așa. Președintele, în loc să urmeze procedura obișnuită și să permită Parlamentului să numească noi membri în acest Consiliu Suprem care organizează alegerile, a preferat să îi numească el însuși. Ceea ce bineînțeles, a avut un impact negativ asupra uh, acestor alegeri. În ciuda acestor evenimente, Și în ciuda faptului că pe data de 17 august se trimisese o invitație oficială uh, instanțelor internaționale care puteau să trimită observatori, s-a ajuns la concluzia că condițiile nu erau întrunite pentru bună organizare a acestor alegeri. Până la urmă, președintele Ortega și-a schimbat uh, părerea și a acceptat prezența delegației noastre și ne-a dat și autorizația să ne deplasăm peste tot uh, pe uh, teritoriul țării. În plus, noi, uh, înainte de a ne deplasa la fața locului, mai precis în luna octombrie, am analizat metodele de lucru al acestui Consiliu Suprem uh, pentru organizarea de alegeri și am constatat că sunt compatibile cu uh, normele europene și ca atare uh, ne-am deplasat la începutul lunii noiembrie și au existat în total 80 de uh, membri în această delegație de observatori ai alegerilor, cei care s-au deplasat de la Bruxelles și cei de la delegația uh, locală astfel încât am avut o delegație suficient de numeroasă a Uniunii Europene. Am avut și șase însoțitori, precum și reprezentanții secretariatului și am beneficiat de ajutorul secretariatului pentru a putea să ne desfășurăm activitățile în cele mai bune condiții. Cred că doamna Ana Gomes este prezentă, domnul Sonic, domnul doamna Lopez Aguilar, doamna Gresle, nu știu cine altceva mai, altcineva mai este prezent în sală acum. Am putut să ne întâlnim și cu domnul ambasador care ne-a comunicat toate informațiile necesare și care ne-a ajutat foarte mult în misiunea noastră. Ne-am întâlnit și cu alți ambasadori ai uh, statelor membre UE Am putut astfel să avem mai multe puncte de vedere despre situația la fața locului. Ne-am întâlnit și cu toți candidații, inclusiv și cu președintele Ortega, care a vrut să discute cu noi, până la urmă nu am, am mai putut să vină. Am uh, dialogat cu membrii Consiliului Suprem Electoral și am discutat și cu magistrați și mai ales despre această uh, problemă a valabilității numirii unora dintre membrii Consiliului Suprem Electoral, având în vedere faptul că fusese renumiți de către președinte. Am pus uh, și întrebări de ordin etic, pentru că exista o semne de întrebare în ce privește um, corectitudinea uh, anumitor membri din acest Consiliu Suprem Electoral, pentru că uh, um, mulți dintre membrii acestui comitet de social activități care nu sunt compatibile cu um, calitatea lor de membru în acest Consiliu Suprem. Și e un eufemism să spun că există o flexibilitate față de uh, regulile pe care trebuie să le respecte acești membri ai Consiliului Suprem Electoral, chiar dacă erau persoane cât se poate de simpatice. Oricum, noi am apreciat faptul că am putut să discutăm cu toți interlocutorii pe care uh, am vrut să-i întâlnim. Uh, în acest sens, nu a existat niciun fel de obstacol. Am mers și la Leon, și la Granada, și la Managua Și deși în aceste uh, localități fusese înregistrate uh, violențe înainte de venirea noastră, am putut să mergem să observăm scrutinul uh, în aceste orașe și nu am avut de nu a trebuit să facem față niciunui fel de probleme și am constatat că toți cetățenii care au vrut să-și exercite dreptul de vot au putut să o facă. Condițiile nu erau întotdeauna optime, existau probleme cu listele electorale, cu uh, absența uh, um, personalului uh, de um, um, supraveghere și în momentul în care uh, uh, s-au închis birourile de vot, am putut să redactăm un prim raport. De asemenea, observatorii din partea comisiei au și-au redactat propriul raport. Uh, am spus cu toții că am constatat că nu au avut loc violențe în timpul alegerilor. După 24 de ore s-au publicat primele rezultate și s-a menționat și existența anumitor uh, neregularități. Trebuie spus că opoziția nu a recunoscut rezultatele, însă noi, delegația Parlamentului European și, în general, delegația uh, Uniunii Europene, trebuie să recunoaștem faptul că frontul uh, sandinist a uh, um, câștigat alegerile. Și având în vedere sondajele dinainte de ziua alegerilor, ne puteam aștepta la acest rezultat, precum și la faptul că liberalii vor obține un procent important procentul din sondaj a fost confirmat, iar uh, partidul uh, PLC a obținut de asemenea un rezultat uh, non-neglijabil. Potrivit observațiilor noastre, nu a existat fraude. Nu putem să spunem că rezultatele au fost modificate Uh, uh, Frontul Sandinist de Eliberare Națională a câștigat în mod clar aceste alegeri. Poate că ar fi existat mai puține semne de întrebare dacă nu um, ar fi exist, dacă nu ar fi circulat atât de multe uh, povești uh, în jurul Consiliului Suprem Electoral, dacă nu uh, s-ar fi registrat atât de multe um, irregularități cu membrii acestui Consiliu. opt de ore după ce noi am plecat, au avut loc uh, înfruntări între uh, um, um, manifestanți și uh, uh, poliție și au existat mai multe victime, din păcate. În încheiere, noi am prezentat acest raport pentru a ilustra concluziile și observațiile deputaților care s-au deplasat la fața locului și au observat aceste alegeri. Parlamentul ar trebui să urmărească publicarea rezultatului definitiv și astfel o să putem să spunem că noi am urmărit acest proces electoral din momentul în care au avut loc alegerile până când uh, își va începe mandatul noua adunare națională. Președintele Ortega are acum o majoritate suficientă pentru a modifica Constituția. El a spus că nu uh, avea intenția să o facă, însă noi vom urmări foarte îndeaproape ce se va întâmpla uh, uh, concret. Căci, cum spuneam, președintele Ortega se bucură acum de o foarte mare majoritate în Parlament și vom vedea și care vor fi competențele acestui nou Parlament, având în vedere și uh, acordurile internaționale semnate de uh, Nicaragua. <clears throat> și vom fi atenți și la procesul de consolidare al democrației în Nicaragua. În încheiere, deși această țară este una dintre cele mai sărace de pe continentul latinoamerican, trebuie să recunoaștem faptul că programul Frontului Sandinist de Liberare Națională a permis deja o, creștere economică în ultimii ani de practic 4%. Trebuie să recunoaștem acest lucru. S-au făcut progrese, majoritatea populației îl sprijină pe domnul Ortega, îl consideră un lider politic de referință. Dar rămân multe semne de întrebare, de exemplu ce privește finanțarea pe care Nicaragua o primește din partea Venezuelei, pe puțin 500 de milioane de dolari pe an, bani care nu uh, sunt uh, incluși în bugetul național. Și partidul președintelui este acuzat că uh, din acești bani uh, finanțează proiecte care nu sunt neapărat în interesul uh, cetățenilor din Nicaragua, dar există și dovezi concrete totuși de finanțarea unor proiecte utile. Nu putem decât să deplângem acest deficit de democrație, referitor la Parlamentul Național. Vom vedea și care va fi reacția opoziției, care riscă să se divizeze încă o dată. Și vom vedea dacă domnul Ortega este dispus să facă eforturi în continuare în direcția democrației. Mulțumesc doamnei Gomes. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu am avut onoarea să fac parte din această delegație pe care a condus-o foarte bine doamna Ines Ayala. Vreau în primul rând să-i mulțumesc ei eh, și eh, colegului lui Zanias, eh, secretariatului nostru și personalului nostru extins. Pentru mine această delegație a fost foarte constructivă. Așa cum ne-a explicat Ines pe larg, nu a existat fraudă electorală. Dar noi nu am asistat la alegeri libere și corecte. Cred că Mie nu-mi place neapărat această exprimare, dar acum e, e binevenită, fiindcă nu au fost. Uh, vreau să vă spun că lucrurile erau foarte bine condiționate de la început. Începând cu decizia de reformare a Constituției pentru a permite președintelui Ortega uh, să rămână la putere, să se prezinte la alegeri și s-a terminat grotesc în momentul în care reprezentanții partidelor politice de opoziție nu erau reprezentanții opoziției, ci erau numiți de putere, fiindcă ceilalți fuseseră mani- um, eliminați. Iată cât de departe mergea manipularea. Uh, sâmbătă, înainte de alegeri, din jumătate în jumătate de oră, uh, se dă de la televizor uh, o uh, slujbă ținută de uh, cardinalul uh, care fusese opozant al puterii, dar iată acum uh, le cerea nicaraguanilor să iasă la vot să-l, vo- să -l voteze pe președintele Ortega. Iată deci cum stau lucrurile uh, ne confruntăm cu o oligarhie care Um, sprijină acest cuplu la putere, cuplul Ortega, fără îndoială că uh, societatea civilă se manifestă în mod vibrant și impresionant. M-au impresionat uh, multe organizații uh, cele cărora nu le s-a permis să, să observe alegerile care sunt uh, organizate de prestigiu în America și care observă alegerile și în alte țări. Iar uh, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, nu avem de ce să lăsăm de izberiște Nicaragua. Este chiar un motiv în plus să ne concentrăm mai mult atenția asupra acestei țări prin programele Uniunii Europene, să încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini societatea civilă care care, bineînțeles, se opune uh, președintelui Ortega și a puterii personale, mai ales că în spatele lui, uh, de fapt, este soția cea care decide. Domnul Galer, vreau să mulțumesc colegilor uh, care ne-au prezentat rapoarte. Cred că uh, au fost uh, sugestive pentru toți, iar în ce privește spusele doamnei Ana Gomes, uh, Uh, susțin și eu acest punct de vedere. Trebuie să ne ocupăm de oamenii din Nicaragua și nu de bunăstarea președintelui, pentru că îl cunoaștem încă dintr-o perioadă în care exista o confruntare între Est și Vest, în anii 80, în care prin mișcarea sa a câștigat pentru prima dată. Și cred că uh, și-a spus atunci, Revoluția a învins, deci partidul meu de aici înainte pe vecie rămâne la putere și după aceea s-a convins că nu e chiar așa. Acum are o revenire care este într-un fel de prezentare mai democratică. Dar cred că se întâmplă și aici, cum se întâmplă adesea în Africa. Dacă în Constituție e prevăzut că nu mai poți candida încă o dată, atunci încerci să forțezi Constituția astfel încât să te mai prezinți odată la alegeri. Deci, cred că ar trebui să spunem că în asemenea țări, pur și simplu, uh, nu trebuie să mai mergem în calitate de observator, pentru că este clar că din principiu deja alegerile au fost manipulate. Uh, nici nu mai contează ce se întâmplă în ziua alegerilor pentru că este clar că uh, există, avem de-a face cu o falsificare de la bun început principiul este greșit. Eh, se prezintă la alegeri cineva care nu ar mai avea dreptul să se prezinte, iar pentru noi consecința ar trebui să fie că standardul minimal nu mai este uh, îndeplinit și ca atare noi uh, refuzăm să participăm în calitate de observator. Poate că este o modalitate de a sugera acestor oameni că lucrurile nu pot să funcționeze așa cum își imaginează ei. Mulțumesc, mulțumesc și eu colegilor pentru acest schimb de opinii și doamnei Ayala Santer pentru acest raport care a fost foarte complet. Și vă propun să trecem acum la punctul 14. Este raportul uh, observatorilor europeni uh, care au participat la alegerile din Congo, care au avut loc în perioada 26-30 noiembrie și îi voi da cuvântul doamnei Maian Delceva, care a avut mandatul de a observa alegerile prezidențiale și parlamentare și de asemenea domnului Perelo Rodriguez, care a condus misiunea observatorilor electorale ai Parlamentului European. Doamna Delceva va fi prima și după aceea domnul Rodriguez. Mersi beaucoup, doamna președinte. Doamna Delceva, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Vreau să mulțumesc domnului Perilio pentru uh, comportamentul uh, delegației europene în momentul alegerilor uh, din Congo. Vreau să vă reamintesc că misiunea uh, Uniunii Europene număra 147 de observatori și noi am fost singura misiune din 11 provincii și noi am fost singura misiune care a putut să facă acest lucru. Metodologia noastră dorește să mențină neutralitatea și independența și, se, și are în, ca obiectiv termenul lung. Deci, am, s-a dorit observarea etapei inițiale de organizarea alegerilor până în ziua alegerilor, iar acum uh, rezultatele constatările misiunii de observare electorală a Uniunii Europene se bazează pe constatări directe făcute de observatorii noștri. Încă din capul locului trebuie să spunem că sfera de aplicare a misiunii noastre este restrânsă, constatările noastre se limitează la zonele urbane, nu am putut să ne uh, să avem deplasări în zonele rurale pentru a constata direct lucrurile. Iată de ce este foarte importantă cooperarea noastră încă de la început cu misiune de observare elector- electorale internaționale și naționale și cred că Parlamentul European trebuie să sprijine în continuare această idee, fiindcă în momentul în care se spune că numărul de observatori trimiși în diverse țări nu este suficient pentru uh, toate uh, urnele de vot, iar uh, în cazul Republicii Democrate a Congo, uh, această provocare era și mai mare, dar fiindcă țara este foarte mare și avea, existau 63.000 de centre de votare, deci uh, acest uh, lacună a putut fi rezolvată doar prin relațiile de cooperare pe care am avut la nivel național și internațional. Încă de la început vreau să uh, vă explic contextul alegerilor din 2011 față de 2006. E vorba de, deci, de a, a doua rundă de alegeri care a trebuit să marcheze consolidarea democrației în Republica Democratică Congo. Spre deosebire de 2006, de asta dată, conducerea era congoleză. În 2006, comunitatea internațională a putut să organizeze și să contribuie în mod financiar uh, în uh, măsură de 80-90%, iar acum uh, Comisia Agricultură Națională CENI s-a ocupat de organizarea și gestionarea aceste, acestor alegeri. Alegerile au fost marcate de schimbări constituționale foarte importante cu ocazia alegerilor prezidențiale, deci aveam alegeri într-un singur tur, ceea ce se oglindește în analiza noastră în măsura în care trecerea la un tur de scrutin pentru alegeri prezidențiale uh, a dus la mobilizarea unor regiuni care ar fi fost suficiente pentru alegerea unui președinte al Republicii. După aceea o să mă refer la cele patru etape. În ceea ce privește organizarea alegerilor, vă reamintesc faptul că era vorba de provocare foarte mare uh, Uh, la nivel financiar, uh, de infrastructură și încă de la început trebuie spus uh, că listele electorale n-au, n-au făcut obiectul în compromis. S-a, e vorba de bazele de date cu numele alegătorilor, aceste fiș, fișe electorale um, și vă atrag atenția asupra acestui aspect datorită faptului că au circulat foarte multe zvonuri privind suprapunerile de pe aceste uh, baze de date. S-a, s-a ajuns la 2 milioane de persoane, ceea ce nu a făcut decât să alimenteze aceste critici. În ceea ce privește Uh, cartografierea, această hartă a centrelor de votare, era foarte important să existe acest lucru pentru ca partidele politice să se poată organiza și pentru a uh, ști unde să-și trimită observatorii. În ceea ce privește folosirea materialelor în uh, centrele de votare, pe parcursul diverselor săptămâni, cenii a făcut uh, foarte multe eforturi în acest sens, dar încă de la început uh, am văzut că exista o lipsă de comunicare, de transparență uh, în ceea ce privește structura acestor alegeri, ceea ce, bineînțeles, de apă, apă la moară criticilor, care nu se refereau doar la structura Comisiei Electorale Naționale, dar și în ceea ce privește modul în care și-a desfășurat acțiunea. În ceea ce privește campania electorală, aceasta pentru noi eh, este una dezechilibrată. În măsura în care accesul la mass media nu a fost echitabil, în urma analizei făcute de noi, am observat că 80% din acțiunile mass media se refereau la președintele la fine de mandat și la instituția care urma să fie înființată. Este vorba de Curtea Superioară a Audiovizualului și Mass Media, care rămâne deocamdată o nucă goală. Iar uh, în ceea ce privește un alt element foarte important în această campanie, se atrage atenția asupra folosirii resurselor de stat și lipsa unei legi în ceea ce privește finanțarea partidelor. În continuare uh, ne aplecăm foarte mult asupra acestui aspect, fiindcă, iată, prin absența acestor elemente s-au creat dezechilibre foarte importante în diversele regiuni ale țării. Se menționează și uh, rolul controversat adesea al guvernatorilor, care în mare parte erau și ei candidați. Deci adesea nu se facea o distinție clară între funcție publică, guvernator, și funcție uh, de candidat la alegeri, nu se făcea foarte clar. Dar uh, trebuie subliniat rolul pozitiv al diverselor platforme care permit partidelor politice să se implice în dialog și astfel să reducă violența și tensiunile care s-au manifestat în diverse regiuni. Pe de o parte, part, de o parte avem forul, forul partidelor politice case, care s-a reunit de trei ori, dar și la nivel regional, acolo unde există aceste foruri, de pildă comitetele de mediere create sub uh, egida MONUSCO, lucrurile au funcționat mai bine. Ziua alegerilor. Uh, Cetățenii s-au mobilizat foarte bine, au fost foarte vigilenți, spiritul civic trebuie lăudat aici. În ziua alegerilor trebuie spus și faptul că a fost nevoie de mare prudență. Trebuie să uh, vorbim aici despre unele situații contrastante, adică au existat uh, centre de votare care s-au deschis la timp, care funcționau cum trebuie și erau echipate cum trebuie, dar nu trebuie să închidem ochii la acele centre de votare, acele urne de vot unde situațiile erau, situația era foarte grea, chiar haotică, din, din, din cauza că lucrurile nu erau organizate cum trebuie. Au existat, au existat tensiuni, uh, unii alegători nu își regăseau listele, uh, numele pe liste, pe această bază de date cu numele alegătorilor. Iată de ce trebuie insistat asupra faptului că s-au făcut recomandări cu privire la lista persoanelor omise. Uh, este vorba de. Uh, da, dacă în 2006 era vorba de 8% din alegători omiși, acum 17% uh, din alegători au fost omiși de pe listele electorale, dar s-au putut înscrie mai apoi pentru a vota mulțumit acestor liste ale alegătorilor omiși. În ceea ce privește apoi ziua alegerilor, vreau să subliniez următorul aspect. Faptul că buletinele de vot nu au putut fi uh, date dinainte, au dus la tensiuni rolul femeilor este foarte important aici, trebuie consolidat în continuare. Spre deosebire de 2006, față de 2006 nu s-au făcut mai progrese, vă reamintesc că nu avem nici o candidată la alegeri, iar num- la alegerile prezidențiale, iar numărul de candidate femei la alegerile legislative a rămas la fel ca în 2006. Eh, iată de ce se solicită ca principiul parității care se regăsește în Constituție să fie aplicat mai bine. În ceea ce privește strângerea numărarea voturilor. Rezultatele alegerilor. Prima etapă a acestui proces electoral, observatorii noștri s-au deplasat în majoritatea centrelor locale de numărare a voturilor. Avem 168 uh, în 69 în toată țara și uh, am observat că existau probleme, lacune, nereguli. Am constatat și uh, absența unor elemente cheie care garantează transparența și care ne subminează încrederea în rezultatele publicate. La ce mă refer? Mă refer aici, în primul rând, la faptul că pentru noi două elemente erau foarte importante. E vorba de martorii candidaților și partidelor politice pe întreg procesul electoral. În unele regiuni uh, accesul uh, martorilor uh, a fost refuzat. Este vorba de Katanga, Sud-Kivu, Kinshasa și provincia orientală. În al doilea rând, un element foarte important pentru noi de protecție este afișarea publică a rezultatelor agregate la nivel teritorial, articolul 60 și, uh, 70 al legii electorale. Acest lucru nu s-a făcut imediat s-au înregistrat cazuri în care, încălcându-se legea electorală, biroul CENI a cerut să nu se afișeze imediat rezultatele și, uh, ci să fie trimise mai întâi la sediul CENI pentru uh, să se controleze eficiența, uh, citez. Și la asta se la Goma, Mandaka, Kinshasa și, uh, și uh, alte localități regionale țării. Un alt element foarte important este Centrul Internaț- Național de Prelucrare a Rezultatelor. Este vorba de organismul care centralizează rezultatele alegerilor. Până acum niciun uh, observator și niciun martor al partidelor politice nu a avut acces acolo. Un al patrulea element care reprezintă un uh, rol hotărător pentru noi este uh, afișajul fiecărui birou, birou de vot, uh, centru de vot pe uh, site-ul uh, CENI. Numai așa se va garanta că rezultatele reflectă realitatea. Deocamdată ce se întâmplă este faptul că procesele verbale care au fost uh, uh prezentate de vot uh, nu au fost scanate de birourile de vot. Suntem foarte atenți și la numărul de procese verbale care nu au fost uh, contabilizate în uh, această numărătoare. Avem 4875 de procese verbale care nu au fost contabilizate și uh, pe număr de alegători, este vorba de 1,6 milioane de alegători care nu se regăsesc în aceste rezultate anunțate. În fine, uh, un aspect care pune foarte multe întrebări, iar misiunea noastră s-a exprimat în acest sens. Este vorba despre Curtea Supremă de Justiție. Misiunea Uniunii Europene și-a exprimat îngrijorările făcând referire la faptul că pe parcursul campaniei electorale accesul la hotărârile curții a fost uh, Uh, cu privire la candidați uh, ne-au fost refuzat. Mă refer uh, la acest lucru cu atât mai mult cu cât Curtea Supremă de Justiție este organul care este însărcinat de soluționarea situațiilor de contencios electoral și a existat o audiere publică după uh, Uh, solicitarea de anulare a rezultatelor din partea domnului Camere. Aici uh, este vorba mai ales de modul în care s-a luat această decizie și suntem obligați să constatăm faptul că Curtea Supremă de, Just- de Justiție nu uh, generează încredere în sânul populației, așa cum ar trebui să se, încrederea de care ar trebui să se bucure un astfel de organism. Deci, misiunea noastră trage un semnal de alarmă aici, fiindcă vă reamintesc că alegerile prezidențiale nu reprezintă decât un aspect al alegerilor, mai avem și alegeri legislative, începe acum numărarea rezultatelor și dacă, uh, dacă atragem, tragem aici un semnal de alarmă, o facem pentru că este vorba de elemente care ar putea să rezolve probleme sau și care ar putea să aducă mai multă transparență pentru alegerile legislative, pentru a îi asigura pe cetățenii congolezi că rezultatele pe care le obțin la sfârșit sunt rezultate care oglindesc voința majorității populației. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Nedelșeva, pentru această prezentare completă. Dau acum cuvântul domnului Perelio. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să nu rețin prea mult atenția membrilor acestei comisii, repetând ceea ce antevorbitoarea mea a prezentat foarte amplu în legătură cu modul în care s-au derulat alegerile. Trebuie să mulțumim celor care au uh, participat la această misiune de observare a alegerilor și, în primul rând, doamnei Nedelceva, Eh, mulțumim și secretariatului, dar nu este eh, același lucru în eh, ce țară particip ca observator, mai ales în această țară, lucrurile erau deosebit de delicate, având în vedere situația de la fața locului și au existat riscuri pentru a exercita sarcina pe care ți-ai propus-o în calitate de membru al unei delegații parlamentare. Deci, în orice caz, noi eh, suntem eh, cu totul de acord eh, cu ceea ce se spune în acest raport. Aș mai menționa doar un detaliu. Au existat mai multe aspecte pozitive, dar și un aspect negativ. Este important să uh, spunem că nu au fost orice fel de alegeri, ci că pentru a doua oară au fost organizate alegeri libere într-o țară în care a existat uh, multă vărsare de sânge și în care infrastructura este deficitară, uh, nu există uh, șosele, străzi, cum suntem noi obișnuiți, aproape că nu există o infrastructură publică nici în orașe importante, cum este Kinshasa, deci este un teritoriu greu accesibil. Și, ă, de fapt, este un paradox nefericit, pentru că nu este vorba de o țară săracă, ă, este o țară bogată cu o populație săracă. Ă, acesta este, de fapt, elementul care a dus și la o moștenire istorică tristă și care s-a simțit și în aceste alegeri. Care a fost elementul pozitiv? Oamenii au avut posibilitatea să-și exercite dreptul de vot dar uh, au făcut-o cu toate dificultățile care au fost menționate de doamna Nedelceva. În uh, secțiile de votare a existat bunăvoința ca lucrurile să se desfășoare bine, în ciuda dificultăților. Uh, deci, per total, a fost un proces bun. Sigur, în uh, colectarea voturilor au fost probleme. Nu este posibil să pierzi 5 milioane de voturi și uh, nu este posibil ca uh, persoana care uh, prezintă rezultatul uh, numărării voturilor să uh, nu fie în niciun fel monitorizată. Deci uh, sistemul a avut lacune semnificative. În alegerile prezidențiale lucrurile au fost destul de simple. A existat un buletin de vot, 11 fotografii, până, era și o femeie care până la urmă n-a mai participat, deci numai imaginea unor bărbați, uh, face o cruciuliță în dreptul uh, fotografiei pe care uh, o selectezi. Dar pentru celelalte alegeri au fost aproape 19, aproape 20 de mii de candidați deci la Kinshasa au fost uh, um, peste 1900 de candidați pentru un loc în Parlament. Deci, uh, imaginați-vă că buletinul de vot arăta ca ediția de duminică a ziarului Le Monde sau Financial Times. Și uh, acolo trebuia să răsfoiești pentru a găsi o fotografie minusculă. Uh, Uh, numele de multe ori seamănă între ele, deci a fost deosebit de greu să-ți exerciți dreptul de vot. Plus, întunericul din încăpere, nu exista lumină electrică în cabinele de vot, deci era deosebit de greu să votezi. Trebuie să avem toate aceste lucruri în vedere. Deci este o mare problemă dacă rezultatul acestor alegeri este credibil sau nu. Candidații ar trebui să accepte rezultatul și populația ar trebui să accepte rezultatul, dar nu e cazul. Și comunitatea internațională acum trebuie să rezolve o problemă foarte mare, pentru că în Congo acum există un nou președinte care și-a a depus jurământul, care este acum protejat de către tancuri și ceilalți uh, candidați spun că uh, uh, își vor anunța la rândul lor uh, succesul în alegeri undeva pe un stadion. Deci, iată că din nou se conturează un război fratricid în această țară. Nu vreau să exagerez, dar într-un fel avem ingredientele unui nou conflict. Deci societatea ă, și comunitatea internațională acum trebuie să ia atitudine. Bineînțeles că eu am propria mea opinie, am propria mea responsabilitate, dar văd cum se dezvoltă lucrurile la fața locului, cum funcționează economia, cum funcționează politica și există și o mare complicitate între cei care sunt corupți, cei care acționează acolo. Deci nu pot să-mi ajustez standardele mele la situația de pe teren trebuie să uh, uh, ne gândim că interesele economice de acolo joacă un rol foarte important. Deci este foarte greu să nu ții seama de aceste condiții. Vă stau la dispoziție pentru întrebări dacă doriți. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Gomez. Mulțumesc. Uh, mulțumesc colegilor Nedelceva și Perilio pentru informațiile oferite și pentru activitatea desfășurată și vreau să vă spun că înțeleg foarte bine dilemele care s-au confruntat, fiindcă în 2006 am făcut parte din delegația Parlamentului European de observare a alegerilor în Congo și mi-amintesc foarte bine de situații asemănătoare celor descrise de dumneavoastră și atunci noi uh, interpretăm cât mai pozitiv lucrurile amintesc când am uh, intrat uh, într-un centru de numărare a voturilor, era să avem uh, atac de cord când am văzut ce zăpăceală era acolo. Uh, cutiile cu buletine de vot erau deschise, cu voturile calcate în picioare. Deci situații chiar groaznice. Uh, se, erau numărate voturile în camere fără lumină, de oameni care nu mai mâncase de nu știu când, mă rog. Noi uh, încercam totuși să vedem lucrurile cât, într-o lume cât mai bună, fiindcă erau primele alegeri și că, iată, se confruntau cu atâtea greutăți. Dar vreau să vă spun că uh, am foarte multe îndoieli în ceea ce privește motivele pentru care lucrurile se întâmplau așa atunci, lipsă de organizare, de infrastructură și așa mai departe, sau, de fapt, era vorba de reavoință, de o mână care manipula lucrurile și a, prin această a doua experiență și prin tot ce ne-au spus uh, colegii noștri și prin tot ce s-a uh, publicat în mass media și Uniunea Europeană a investit foarte mult în această țară, fără urmări, fără rezultate uh, toate aceste lucruri mă fac să, să spun colegilor că sper că acțiunile noastre uh, se desfășoară uh, în conformitate cu valorile noastre și să nu încercăm să facem lucrurile altfel într-un loc unde nu se poate. Mulțumesc, doamna Kiels Vă mulțumesc. Aș vrea să pun câteva întrebări, vă rog. Mai întâi, vreau să știu ce credeți despre poziția Uniunii Europene care a, a aflat în ianuarie că Constituția Republicii Democratică Congo a fost modificată? Și atunci, de ce am mai cheltuit atât de mulți bani pentru a trimite această misiune în Congo? Și cum am reacționat după modificarea Constituției? Apoi, în ce privește acest proiect de lege de la uh, aflat pe ordinea de zi a adunării naționale a Republicii Congo și vreau să-i spun Republica Congo și nu Republica Democratică Congo, pentru că pentru mine aceasta nu este o țară democratică. Știți că existe, exista un proiect de lege în ce privește uh, transformarea uh, homosexualității într-un delict penal. Iar în ce privește ravagiile din estul uh, Uh, Congo sunt datorate exploatării miniere din regiune. Au existat nenumărate inițiative pentru a responsabiliza companiile și guvernele occidentale. Vă reamintesc că a existat o lege în anul 2010, o lege um, americană de altfel, și Parlamentul nostru a salutat-o pe 15 decembrie 2010 și am uh, încurajat guvernele noastre să adopte o lege similară pentru ca să existe o adevărată trasabilitate a tuturor minereurilor care uh, uh, sunt uh, um, extrase din această regiune. În plus, știm că mai multe rețele uh, uh, de congolezi sunt active în țările noastre, în Belgia, în Germania, și care încearcă să vândă aceste minereuri um, care de fapt alimentează conflictul și uh, războiul. Și uh, aceste rețele nu sunt neapărat uh, pașnice, aș, aș cita numai pe cei care reprezintă populația Hutu și știți foarte bine ce au făcut ei în estul Congo. În plus, aceste rețele finanțează partide politice din Occident și aș vrea să știu dacă s-au întreprins acțiuni concrete pentru că aceste rețele să uh, fie destrămate. Și mulțumesc mult uh, colegilor noștri pentru prezentarea raportului lor. Mulțumesc în încheiere, domnului, dau cuvântul domnului Izele și apoi din nou doamnei Nedel ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Quentin inscrit. <laughs> Ja, vielen Dank fürs Wort. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamna președintă. Și tot respectul pentru Maria Nedelceva, pentru că a desfășurat în condiții foarte grele o activitate excelentă. Trebuie să precizăm că Uniunea Europeană nu a finanțat aceste alegeri și uh, statul Republicii Democrate Congo a încercat din fonduri proprii să pregătească aceste alegeri, care probabil că au costat peste un miliard de dolari. Și uh, probabil că ab abia în martie-aprilie s-a luat decizia organizării acestor alegeri. Deci și uh, din uh, perspectiva actualului președinte, probabil că s-a dorit să existe această presiune a timpului. Bun. Uh, experiența mea uh, din această misiune de observator electoral este uh, bazată pe sentimente uh, împărțite. Nu am fost la Kinshasa, am fost în provincia de vest, Congo și până în portul Batavi și uh, m-a frapat că oamenii de acolo aveau așteptări foarte mari legate de aceste alegeri. Și chiar au avut răbdare să se așeze la rând, să aștepte ore până le-a venit rândul să voteze și de multe ori au trebuit să plece decepționați pentru că nu s-au găsit pe listele de vot. Dar ori în ciuda acestei experiențe, totuși climatul a fost liniștit. În provincia Bacongo, oamenii însă nu au ascuns față de noi că uh, sunt împotriva președintelui Kabila și că Etienne Shisekeli este preferatul lor și în centrele de votare din uh, diversele stații de poliție pe care le-am uh, vizitat, am putut constata că cel puțin în uh, provincia Bacongo um, cei care au făcut parte din comisiile electorale au încercat, s-au străduit să organizeze bine alegerile. Pe de altă parte, ceea ce am observat este, gândindu-mă la alegerile de la noi din Germania, și eu, odată pe plan local, am avut răspunderea de a organiza alegeri, înainte de alegeri și în ziua alegerilor domnește o anumită nervozitate dacă toate lucrurile o să se deruleze cum trebuie. Noi, cu două zile înainte, am vizitat Comisia Electorală Centrală, care um, era găzduită într-o clădire care nici măcar nu era finalizată la Kinshasa și acolo parcă era o liniște mormântală, niciun fel de tensiune, nici un fel de emoție, jumătate din birouri erau goale. Deci asta m-a frapat atunci. Deci um, se pare că Comisia Electorală Centrală privea lucrurile cu multă detașare. Deci care este impresia care rămâne? Din păcate, uh, în această țară uh, care a fost uh, chinuită de convulsii, de războaie, probabil că liniștea nu se va instaura a existat și o prevedere în Constituția Republicii Democrate Congo ca țara să se îndrepte spre o structură federală. Ei bine, um, recent, actualul președinte a anulat din nou această prevedere, deci va încerca din nou să guverneze cât se poate de centralizat această țară. Ceea ce, bineînțeles că, având în vedere câte conflicte uh, au avut loc între triburi, uh, nu va uh, duce la liniște. Mai există și uh, forțe armate care vin din exteriorul țării și care pătrund în Congo, mai ales în partea de nord-est. Populația este terorizată de către miliții înarmate. Ceea ce rămâne este că și uh, reprezentanții diplomatici ai Uniunii Europene și ai statelor uh, membre uh, nu prea au speranțe că aceste, această situație se va putea schimba rapid, ceea ce evident este regretabil. În același timp, însă, cred că este sarcina noastră a Uniunii Europene și a statelor membre ale Uniunii Europene ca această țară care este de dimensiunile uh, unei jumătăți de Europa uh, să uh, putem să o ajutăm să existe o libertate de expresie și să fie pacificată. Cred că multe din stările de fapt pe care le regretăm în Republica Democrată Congo uh, își au cauza în trecutul de tip colonial. Deci este parțial și uh, responsabilitatea Europei de a nu pierde din vedere evoluțiile din această țară și să intervenim uh, benefic acolo unde se poate să o ajutăm pentru a înlătura multe din dificultățile cu care această țară se confruntă. Pentru că, iată, este o structură politică care este foarte fragmentată în clipa de față. Totuși, cred că nu trebuie să întoarcem spatele uh, Republicii Democrate Congo. Merci, euh, Monsieur Galère. Mulțumesc, domnul Gale. Mulțumesc. Și eu doresc să uh, mulțumesc Mariei Nedelceva și colegului Perilio, echipei Parlamentului pentru activitatea uh, desfășurată. Și în mod special îi mulțumesc Mariei Nedelceva pentru că în rapoartele sale, în avizele uh, sale, a și aplicat standardele noastre și uh, nu s-a lăsat uh, convinsă sau impresionată că ceea ce s-a constatat acolo nu trebuie spus, trebuie trecut sub tăcere sau trebuie cosmetizat. Deci au existat o serie întreagă de situații scandaloase și um, ele au fost rostite. Din păcate, încercări de cosmetizare au, trecu- au existat în trecut. Congo este o țară în legătură cu care trebuie să spunem că aceste alegeri poate că nu ar fi trebuit să fie observate de noi în baza informațiilor pe care le aveam, pentru că nu îndeplinea niște standarde minimale uh, democratice. Este o situație cu care ne-am confruntat și în trecut. În acest Parlament, în diversele unități de grupuri și la nivelul Comisiei, uh, au existat uh, presiuni de a spune nu, nu mergem, dar la nivelul statelor membre totuși au existat presiuni da, să ne deplasăm totuși într-acolo și acum acele state membre încearcă să înfrumusețeze lucrurile și să prezentăm, de fapt, o imagine distorsionată în legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Eu cred că noi, în Parlamentul European, nu trebuie să acceptăm o asemenea atitudine. Eu sprijin 100% pe Mariane Delceva în uh, raportul său preliminar, care este cât se poate de clar și răspicat. O susțin și în comunicatul pe care uh, l-a dat recent și cred că noi trebuie să așteptăm din partea Uniunii Europene, din partea doamnei Cassie Ashton, din partea Serviciului de Acțiune Externă, ca cel târziu acum, când uh, uh aceste alegeri au uh, fost acceptate ca și când nu ar fi existat nicio problemă, să spunem nu. Așa ceva este inacceptabil. Uh, pentru că uh, nu uh, trebuie să ne ferim să avem o atitudine cât se poate de clară. Și uh, eu intenționez să-i scriu o scrisoare lui Cassie Ashton și să o îndemn să spună lucrurilor pe nume în legătură cu ce s-a întâmplat acolo în fața mea am iarăși un document care este falsificat, de fapt. L-am găsit pe site-ul uh, SENI, uh, alegeri prezidențiale provincia Katanga, dintr-o circumscripție în uh, care se pare că 99% dintre alegători s-au prezentat la vot și 100% au votat pentru președintele Kabila. Deci mi se pare că este o rușine, eu cred că este un fals, nu poate fi adevărat. Deci ceea ce ni se spune, nu aici ce se încearcă să ni se vâre pe gât, uh, mi se pare o aventură riscantă din partea acestui guvern. Uniunea Europeană nu trebuie să accepte așa ceva. Nu avem niciun motiv să îi stimulăm pe acești oameni și să ne facem că acceptăm minciunile pe care ni le servesc. De aceea cred și îmi doresc și sunt convins că metodologia pe care trebuie noi să o aplicăm atunci când suntem observatori electorali să se reflecte și în raportul definitiv al Mariei Nedelceva și atunci vom putea să uh, reflectăm realitatea așa cum ni s-a prezentat ea nouă și eu sper ca statele membre atunci să ne susțină și să tragă concluziile care se impun, nu ca în 2006 uh, să practice business as usual la propriu. Maria, est-ce que tu veux... Mulțumesc. Maria, mai doreai să spui ceva? Da? Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc pentru sprijin tuturor colegilor care au luat cuvântul și sunt și eu de acord cu faptul că acesta este rolul pe care Parlamentul uh, uh trebuie să-l joace. Nu avem aceeași greutate în uh, politica internațională precum alte instituții, însă mi se pare normal să vorbim în numele celor care deseori uh, nu sunt ascultați. Aș vrea să răspund foarte pe scurt la câteva dintre întrebările care au fost puse, mai ales ce privește atitudinea Uniunii Europene față de schimbarea Constituției. Uh, modificarea unei Constituții se face prin intermediul uh, adunării um, parlamentare care este compusă din persoane care au fost alese. Deci cine suntem noi să uh, ne opunem unei, unei decizii, a unei adunări parlamentare uh, cât se poate de legitime? Și atâta timp cât vor exista îndoieli în ce privește uh, respectarea normelor internaționale, Tot timpul vor exista voci pro și contra trimiterii unor, uh, unei misiuni de observatori. Dar cum ar fi fost uh, interpretată absența totală a, a unei delegații de observatori din Uniunea Europeană? Cu atât mai mult cu cât acum uh, alegerile au fost totuși organizate în totalitate de autoritățile congoleze, pe când în 2006 ele fusese organizate de comunitatea internațională. Și să nu uităm că aceste misiuni au datoria de a face o analiză neutră, obiectivă a situației. Și apoi vine etapa următoare, recomandările pe care le facem noi în urma uh, efectuării acestei misiuni de observare și să vedem care sunt instrumentele, mijloacele pe care le, avem la dispoziție, inclusiv de natură politică, pentru că aceste recomandări să nu uh, rămână doar pe hârtie. Dintre recomandările făcute în anul 2006, numai două au fost practic uh, concretizate dintr-un număr foarte mare. Și atunci acum noi ar trebui să facem niște recomandări pragmatice, pe termen scurt, mediu și lung. Nu ar trebui să facem niște recomandări care sunt valabile pentru niște țări cu o lungă tradiție democratică. Ar trebui să fie niște recomandări realiste. Iar în ce privește acest, acest proiect de lege de pedepsire penală a homosexualității, eu nu sunt la curent, iar în ce privește situația din estul Republicii Congo, și aici Uniunea Europeană are un rol de jucat. Eu am mers în uh, Nord Kivu și Sud Kivu. Securitatea este mai bine prezervată în Congo. Și acest lucru și datorită misiunilor EUPOL și EUSEC uh, finanțate uh, de Uniunea Europeană. Aceste misiuni permit continuarea efortului de dezarmare a, a, a uh, miliților private și permit pregătirea forțelor de poliție congoleze au fost, de exemplu, pregătite pentru a ști cum să facă față unor uh, uh, manifestații civile fără a, a uh, trage focuri de armă. Și putem să spunem că aceste noi forțe de poliție au acum un comportament exemplar. Iar populația acum uh, uh vede în ei o, o forță de garantare a ordinei publice și nu o forță ostilă. Și vreau să spun că abia în luna octombrie s-a obținut un compromis în ce privește procesul de la Kimberley. Am aceste documente, pot să le trimit colegii, dar e adevărat că trebuie să continuăm astfel, trebuie să vedem ce se întâmplă cu procesul de la Kimberley, pentru că și Europa și are responsabilitatea sa în acest domeniu. Și încă o dată vreau să mulțumesc șefului delegației Parlamentului European, domnului Perelo Rodriguez, și tuturor colegilor care au fost observatori și profit de ocazie pentru a susține buna cooperare care există între misiunile de observare a alegerilor din care delegațiile Parlamentului European trebuie să fie o parte integrantă cu atât mai mult cu cât delegația noastră aduce acest uh, valoare adăugată politică care lipsește acestor delegații de uh, observare a alegerilor, uh, care în general sunt compuse din tehnicieni. Deci cred că avem o cale suplimentară de a consolida greutatea politică a Uniunii Europene. Domnul Rodriguez, încă un cuvânt de încheiere, mulțumesc, îi mulțumesc și eu doamnei Nedelceva și e adevărat că au existat întrebări, dar care, care nu țineau de competența delegației noastre. Uniunea Europeană trebuie să asume anumite lucruri și să nu uităm că există și restul comunității internaționale, nu numai Uniunea Europeană, trebuie să avem o poziție coerentă. Chiar dacă și restul lumii are propria sa părere, deci trebuie să existe o coerență. Trebuie măcar să încercăm să facem anumite lucruri. Și în ce privește victoria lui Kabila la Kinshasa, există o anecdotă. Eu nu pot să vă spun acum cine a câștigat alegerile, dar în birourile de vot pe care noi le-am vizitat la Kinshasa, v-am povestit că exista un birou unde nici măcar nu exista curent, lumină. Și pot doar să vă spun că în toate aceste birouri, domnul Cisechedi câștigase majoritatea uh, uh, voturilor și nu domnul Kabila. Foarte bine, astfel se încheie punctul 14 de pornea de zi. La diverse nu avem nimic. Punctul 16, următoarea reuniune uh, pe data de 12 ianuarie de la orele 9 și vă urez tuturor sărbători fericite. Vă mulțumesc!